Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, hai să începem. Deși văd că nu toți au găsit drumul către sala noastră în această dimineață, însă totuși e ora 9 și 6 minute, începem, avem uh, vizitatori aici, îi salutăm. Uh, cu drag au venit să vadă cum lucrăm noi aici Sitzung auch. Vreau să vă mai informez că ședința este publică, se transmite și pe internet. Și așa ajungem la primul punct de pe ordinea de zi, și anume adoptarea ordinii de zi. Vă întreb dacă există solicitări de modificare din partea dumneavoastră. Văd că nu e cazul. Atunci aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că doamna Mosca a solicitat ca punctul 8 și 9 de pe ordinea de zi să fie inversate. Cred că nu există niciun argument împotriva acestei modificări, deci 8 și 9 se inversează. Acum punctul numărul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal Procedăm ca de obicei, dacă până la finalul reuniunii nu ne parvin solicitări de modificare, procesul verbal se consideră adoptat. Trecem acum la punctul 3, comunicarea ale președintelui. Ca de obicei, va parveni și o listă a corespondenței și dacă doriți să analizați vreuna dintre scrisori mai îndeaproape, îl puteți solicita la secretariat. De faptul că se transmite pe internet v-am comunicat deja, deci uh, puteți fi urmăriți din întreaga lume, deci uh, atenție! De asemenea, vă rog să țineți cont și de faptul că lucrăm cu interpretare, deci să vorbiți cât se poate de clar și nu prea rapid, pentru ca comunicarea să funcționeze cât mai bine. Acum, ceea ce privește evoluțiile din negocieri, a început cea de-a 10-a rundă a negocierilor cu Japonia, între, au avut loc între 22 și 29 aprilie. Waren sehr vielversprechend. Discuțiile au fost foarte promițătoare. Au fost abordate toate chestiunile importante, taxe vamale, achiziții publice, în special și în domeniul feroviar, la fel și chestiunea GI, a căilor de proveniență, deci lucrurile par să se fi înscris pe un uh, curs pozitiv. De aceea putem fi încrezători că vom putea semna cu Japonia un acord cât de curând. Următoarele progrese sunt așteptate la summitul UE-Japonia prevăzut pentru luna mai. Acum, în ceea ce privește negocierile cu privire la green goods în cadrul OMC, cea de-a șasea rundă, are loc în această săptămână între 4 și 8 mai. E vorba în special despre lista acestor uh, mărfuri verzi. Am avut și o discuție în acest sens cu Comisia pe data de 16 aprilie. Acum, în ceea ce privește negocierile pe tema TTIP, evoluțiile din Statele Unite sunt de maxim interes, dragi colegi. Raportorii Wyden and Hedge din uh, Senat și Camera Reprezentanților au înaintat o legislație cu privire la promovarea comerțului care a și fost adoptată în comisiile de specialitate, dar în plenul Camerei și a Senatului totuși au avut loc discuții mai ample. Se pare că se configurează la nivelul Senatului o majoritate pentru autoritatea de promovare a comerțului, în schimb la Camera Reprezentanților este nesigură din partea republicanilor se pare că există rezerve majore. Se pare că 75 de deputați republicani vor vota împotrivă și de asemenea 15 democrați. Deci va trebui să vedem în orice caz, votul s-a amânat și se va verifica s-au verificat majoritățile la sfârșitul săptămânii și lucrurile păreau nesigure. Deci dacă această autoritate pentru promovarea comerțului va fi adoptată, va exista un, o parte despre condițiile de negociere, o altă parte pentru transparență și o a treia parte cu privire la procedură și al doilea pilon este de asemenea foarte interesant pentru că Congresul pune condiții vis-a-vis -vis de transparență, vis-a-vis -vis de care noi ne-am îndeplinit obligațiile în ceea ce privește accesul la documente și s-a solicitat crearea unui grup de monitorizare, așa cum noi de altfel practicăm acest lucru deja de mai mult timp. Această autoritate de promovare a comerțului va fi limitată până la 1 iulie 2018, astfel încât uh, va rămâne și o marjă de negocieri dacă nu vom reuși să negociem un acord până la finele anului, ceea ce în condițiile actuale chiar uh, nu pare a fi prea promițător. Vom vedea cum anume evoluează situația și știți că Statele Unite doresc mai întâi să ratifice acordul pacific, după care vor uh, încerca să intensifice negocierile pe marginea TTIP. Acum, pe scurt, în ceea ce privește Chile. Das Treffen des uh, EU-Chile întâlnirea Consiliului UE Chile în ceea ce privește asocierea este pe calea cea bună și își propune modernizarea acordului de asociere în cadrul unui grup de lucru cu această temă. Ar putea constitui și un anume model pentru viitoarele negocieri cu Mexicul în ceea ce privește modernizarea acordului cu Mexic. Meine Mitteilungen. Atât comunicările mele. Și ajungem acum la punctul 4. Este vorba de delegația la conferința parlamentară de la Geneva a, va parvenit raportul. Au participat o serie întreagă de colegi și colege. Nu știu dacă trebuie să aprofundăm tematica, doar dacă există întrebări din partea dumneavoastră. Se pare că nu este cazul. Atunci am să fac trimitere la acest raport și cred că trebuie să constatăm că această completă agonie OMC se pare că a fost uh, trecută cu succes. Există o serie întreagă de actori care se pare că doresc să se implice din nou și știți că în decembrie probabil la conferința ministerială din Kenya se vor uh, stabili niște obiective sau se vizează stabilirea acestora. Prin urmare, conferința de la Geneva a fost un uh, punct de plecare promițător. Trecem la punctul 5 acum, raportul cu privire la delegația um, cu Vietnamul, care a avut loc în perioada 6-10 aprilie unde a participat de asemenea o delegație destul de numeroasă și am avut personal onoarea să conduc această delegație. În ansamblu, această delegație a fost uh, una de succes. Am avut uh, discuții intense cu reprezentanți ai guvernului vietnamez, inclusiv cu premierul. Și uh, remarcabilă este dorința premierului de a adopta un acord uh, Vietnam-UE, considerând acest lucru o prioritate. Știți că și Vietnamul poartă negocieri în cadrul acordului uh, SUA-Pacific împreună cu alte 11 state. Premierul știe că există anumite probleme și de aceea acordă prioritate acordului UE-Vietnam. Am mai purtat discuții și cu Partidul Comunist și cu responsabilii economici. Am avut discuții și la nivelul Parlamentului. Vietnamul are o poziție puternică care se-și manifestă ca atare și am fost uh, de asemenea și în centrul economic al uh, Vietnamului, unde am uh, vizitat o fabrică textilă și una de automobile și am discutat despre condițiile de muncă și drepturile salariaților. Glaube ich eine sehr erfolgreiche Delegation hat. Iată, deci cred că a fost delegație de succes care a consolidat procesul de negociere și se prea poate ca în august-septembrie negocierile să poată fi încheiate cu succes. Mai rămân de discutat câteva puncte, dar dat fiind uh, angajamentul puternic din partea vietnameză, sunt convins că am putea reuși și în acest sens, uh, grupul nostru de monitorizare are misiunea să se implice în continuare în aceste negocieri, să le influențeze, mai ales în chestiuni sensibile precum industria textilă, taxe vamale sau drepturile lucrătorilor și ratificarea celor opt norme cheie din partea Organizației Internaționale a Muncii. De aceea a fost și bine că a participat și raportorul la această deplasare pentru a-și face o impresie proprie și pentru a putea uh, să-și exprime și propria poziție și aș acorda acum și cuvântul Saladin. Very much, Mr. Chairman. I can only confirm... Mulțumesc, domnule președinte. Pot doar să confirm ce a spus deja dumneavoastră. Poate e bine să și subliniem că ne-am deplasat acolo tocmai la timp. Înaintea vizitei noastre s-a deplasat uh, în Vietnam o delegație de înalți reprezentanță ai SUA, ai Congresului SUA. De asemenea, vizita noastră coincide și cu vizita prim-ministrului, prim-ministrului rus, care a fost acolo chiar cu zi, doar cu zi înaintea noastră. Asta ne arată că Vietnamul este în prim planul multor uh, Uh, domenii din relațiile internaționale, se bucură de atenția internațională. Și Vietnam Vietnamul se bucură cu relații nu doar pe linia Uniunii Europene, ci și pe linia Pacificului și Uniunii Euroasiatice. Uh, și apoi, eh, după Singapore, Vietnam e a doua țară din Asia de Sud-Est cu care noi încercăm să avem un acord de asociere eh, și de multe ori în delegația noastră am spus că preferăm totuși calitatea vitezei sau cantității. deci față de viteză sau cantitate și ne-ar uh, conveni să încheiem negocierile în primul uh, trimestru al acestui an sau în prima jumătate a acestui an, dar trebuie să primeze calitatea. Dacă nu putem să încheiem acordul în, în prima jumătate a anului, suntem dispuși să continuăm uh, negocierile chiar după uh, acea dată. Ne-am întâlnit cu reprezentanți, uh, în alți reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, uh, apoi reprezentanții ai sectorului uh, industrial, sector, uh, apoi din sectorul ONG-urilor. Aproape toate grupurile parlamentare au fost prezente acolo, PPE, SND, ECR, Liberalii, Verzi, GUE. Uh, I think... Dar, uh, până la urmă, cred că toată lumea a avut ocazia să cunoască realitățile din Vietnam și putem doar spera că aceste negocieri vor, se vor și încheia foarte curând și noi apoi ne vom putea concentra pe punerea în aplicare a rezultatului negocierilor. Cam atât pentru mine, mulțumesc. Mulțumim, domnule Zahradil. Și acum discuția e deschisă. David Martin. Foarte pe scurt, uh, vă mulțumesc pentru această prezentare exhaustivă, a fost o vizită foarte utilă. Uh, câteva puncte, mă leg de ce spunea domnul Zahradil la sfârșit. Eu n-am nicio îndoială că uh, Vietnamul dorește să semneze un acord cu noi și ei sunt în stare să negocieze un acord de liber schimb cu noi, dar nu știu dacă pot să și pun în aplicare prevederile unui asemenea acord Asta nu știu. Oricum noi trebuie să uh, privim dincolo de negocieri la modul în care uh, acordurile sunt puse în aplicare și cu Vietnam asta e foarte important. Și în al doilea rând, în legătură cu uh, statutul de economie de piață al Vietnamului, toți cei din delegație au spus că nu exista o legătură directă între semnarea unui Uh, acord de liber schimb și statutul de economie de piață. Însă trebuie să spunem asta, toți am avut această experiență. Dar uh, sigur că guvernul ne-a spus cum puteți să semnați un acord de asemenea tip cu noi fără să ne dați statutul de economie uh, de piață. Noi am spus că putem, asta este independent de semnarea unui acord de liber schimb. Resanus. Uh, merci beaucoup, monsieur. Sarnez, mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o vizită foarte bună și mulțumesc secretariatului și președintelui. Au fost uh, zile foarte rodnice. Eu sunt de acord cu ce, spune, cu ce a spus David Martin și domnul raportor. Mai adaug și eu ceva. În ce privește conținutul, trebuie să fim vigilenți în tot ceea ce privește uh, industria autovehiculelor europene pentru că se face o discriminare. Ni se propune să eliminăm drepturile pe 10 ani, dar în 2018 toate drepturile vor fi eliminate pentru vehiculele care provin din Asia de Sud-Est. Cred că europenii nu trebuie să accepte așa ceva. În al doilea rând, indicațiile geografice, indicațiile de origine geografică am repetat că este și asta foarte important, de exemplu, alcoolul, spiritoasele, vinurile spumante, acolo se pune problema protecției producției noastre, care sigur încă nu este o problemă rezolvată și problema de proprietate intelectuală. Și apoi, în al treilea rând, problema textilelor. Trebuie să știm noi europenii că textilele care ar proveni din Vietnam, dacă am semnat un acord, 70% ar proveni de fapt din China. Trebuie să cunoaștem această realitate și să ne dăm seama care ar fi consecințele unei asemenea situații pentru producătorii europeni. Apoi, în ce privește statutul de economie de piață, cred că e foarte important să spunem că nu există un caracter automat. Dacă semnăm un acord de liber schimb, nu îi primesc ei automat acest statut. Trebuie să îndeplinească o serie de condiții care cred eu că sunt departe de a fi îndeplinite astăzi. Și în ultimul rând, mă refer la TTIP și chestiunea ISDS, litigiile între state și investitori. Uh, vom vedea că va interveni această chestiune și cu alte state, cu alte acorduri. Poziția noastră și, mă rog, opinia publică europeană are o poziție probabil corectă și a refuzat ideea unor tribunale arbitrare private, tribunale de arbitraj private. Cei din Vietnam ne-au spus noi nu dorim ISDS, nu dorim arbitraj. Instanțele noastre sunt cele care trebuie să soluționeze litigiile. Sigur că investitorii privați europeni, mai ales, n-au deloc aceeași poziție. Bun, nu, nu pretind eu că rezolv eu problema, dar trebuie să știm că ce vom decide în legătură cu TTIP oricum va avea implicații și pentru alte țări. Se vrea. Mersi. E adevărat și vă mulțumesc. Um, thank you, Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem un grup mai mic. N-am putut participa la delegație, însă am ascultat ce s-a spus aici și am impresia că e vorba de o vizită foarte importantă cu uh, rezultate concrete. Aș avea trei întrebări. În primul rând, în ce privește durabilitatea, sustenabilitatea, care sunt rezultatele vizitelei eh, vizitei voastre? Pentru că și asta trebuie inclusă într-un acord de liber schimb. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu drepturile omului, aspectele sociale. Ombudsmanul European a spus că nu a făcut o evaluare de impact pentru drepturile omului în Vietnam, dar trebuie să facem așa ceva. Întreb dacă e cineva aici de la comisie, de ce nu s-a făcut această evaluare? Și dacă se prevede cât mai rapid posibil să se facă o evaluare a situației drepturilor omului. O a doua întrebare în legătură cu litigiile între state și investitori, ISDS. Vietnamezii au spus că nu doresc așa ceva, dar ce se prevede apoi, care e stadiul discuțiilor, uh, care e poziția părților, ce se prevede în viitor? Și apoi a treia întrebare, aspectul social. Ați putut vorbi cu sindicatele, cu societatea civilă? Ce așteaptă ei? Ce spune opinia publică din Vietnam? Ca să știm exact când vorbim uh, și când încheiem și alte acorduri. În alte cazuri vedem că societatea civilă nu are informații în legătură cu negocierile cu ce se întâmplă, ce poziție are Comisia, Parlamentul și așa mai departe. Mulțumesc acum domnul Winkler. Chairman, thank you very much and, uh, Mulțumesc, președinte și dragi colegi. Ați făcut o prezentare foarte bună, cred și eu că a fost o vizită importantă, dar uh, aș aduce o nuanțare a acestei prezentări, aș face o nuanțare în primul rând. Uh, chestiunea egalității sau unei poziții de egalitate, dacă există sau dacă dorim așa ceva. Pentru moment, situația dependentelor de stat uh, e o specificitate a economiei vietnameze și e dificil să vorbești de o situație de egalitate într-o asemenea situație. Am avut uh, o întâlnire foarte interesantă cu uh, Camera de Comerț a SUA din, uh, a uh, Uniunii Europene, mă scuzați, din Vietnam. Deci e bine că noi suntem prezenți acolo cu investitori. Însă, mă rog, uh, avem o culoare, acolo am văzut și <laughs> o fabrică de textile, un element de culoare local, eh, cât câștigă un muncitor dintr-o fabrică de textile, în general, nu cea pe care am vizitat-o doar. 95% aproape egal cu salariul unui uh, uh, muncitor dintr-o fabrică de textile din România, care e membru UE. Sigur, industria globală, să, așa ca să știți mai bine care e realitatea la fața locului. Apoi, în al doilea rând, protecția investitorilor. Eu fac un pas mai mult decât uh, doamna de Sarnez. Eu cred că dacă dăm ascultare companiilor europene aflate deja în Vietnam, deci investitor, operator, atunci uh, înțelegem uh, foarte clar că e imposibil să ne gândim că ISDS sau alte mecanisme de protecție a investitorilor nu vor fi aplicate în, uh, și nu vor figura în acordul bilaterale între Uniunea Europeană și Vietnam. Sigur, Vietnam are economie diferite de cea chineză, însă sunt și uh, multe asemănări ce privește sistemul politic, sistemul social. Și o treia observație. Dacă uh, vizitez Vietnamul, e clar că E un fel de trecere între TTP și TTIP. Și Vietnam ar putea semna TTP și atunci între cele 12 națiuni care au semnat așa ceva e cea care are cel mai mult de câștigat deci dintre țările de la Pacific. Deci e o întrecere între relațiile transatlantice și transpacifice. Trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum uh, încă câteva informații. Da. Fragen, die gestellt worden. Și asta vis-a-vis de întrebările care au fost formulate a protecției investițiilor S-a manifestat un mare interes pentru garantarea acestei uh, protecții investițiilor, însă chestiunea instrumentului aferent mai e de discutat, ceea ce vom și face în această după-amiază, în discuția cu comisara, pentru a vedea cum anume se va garanta uh, protecția investițiilor pe viitor. Atât în ceea ce privește companiile, și eu uh, mă referisem la acest fenomen ca plăți informale, uh, cu ghilimele de rigoare, pentru că această chestiune este considerată în continuare o mare problemă pentru obținerea unor facilități. Și acest lucru nu este neapărat de combătut cu Um, reguli care vizează protecția investițiilor, pentru că, sigur, corupția trebuie abordată cu alte pârghii, dar se pare că este una dintre cele mai mari probleme, pe lângă alte obstacole de natură birocratică. Și apoi uh, am discutat și cu președintele uh, sindicatului sau Uniunii Sindicale, dar și cu membrii ai societății civile, pentru că este un principiu general pe care îl urmărim să ne facem o imagine cât mai amplă. Am discutat și cu un uh, grup de activiști pentru drepturile omului, uh, denumită grupul 72, și uh, am abordat chestiuni care țin de libertatea de exprimare, libertatea de organizare, și uh, s-a constatat totuși e, o evoluție pozitivă pe aceste aspecte. Iar în discuțiile cu președintele Uniunii Sindicale am abordat și capitolul de sustenabilitate. Este vorba de un sindicat uh, unic, dar și aici se recunoaște necesitatea unei reforme și la fel și o fragmentare pe mai multe sindicate și în acest sens această uniune sindicală a adresat o scrisoare către guvern prin care se solicită ratificarea celor opt puncte ale OIM, deci uh, și o pluralitate sindicală. Iar în ceea ce privește capitolul sustenabilitate, uh, lucrurile sigur uh, se încheie atunci când se discută toate aspectele, dar până una alta s-a agreat și ratificarea acestor 8 norme cheie, ceea ce până la urmă va fi o chestiune de aplicare care va fi de urmărit și de grupul nostru de monitorizare în final. Iar în ceea ce privește statutul de economie de piață, mi s-a părut uh, interesant faptul că președintele Comisiei Economice așa numitei SET, a Partidului Comunist, ne-a rugat să recunoaștem statutul de economie de piață, ceea ce ar fost greu de imaginat acum 20 de ani, dar iată cum se schimbă realitățile. În orice caz vom aborda și această temă în comisie și vom vedea când anume se ar trebui acordat uh, statutul de economie de piață Asta și în legătură cu acordurile de aderare pe care Vietnamul, dar și China le-au uh, solicitat uh, pe lângă OMC. Știți că articolul 15, după 15 ani decade, se leagă de statul de economie de piață și va trebui să vedem ce fel de opțiuni există aici. Va trebui să abordăm mai aprofundat această chestiune într-o reuniune viitoare pentru a avea și o poziție juridică foarte clară în acest sens. Dacă nu mai sunt alte solicitări de intervenție, am să închei acest punct de pe ordinea de zi și vă propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba aici de posibilitățile sectorului privat de a contribui la dezvoltare și noi ne concentrăm pe aspectele comerciale și redactăm un aviz pentru Comisia de Dezvoltare. Și există, desigur, o serie întreagă de aspecte comerciale care trebuie tratate și pentru început am să dau cuvântul raportoarei noastre, doamnei Sanchez Caldenai. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani vedem că sectorul privat eh, joacă un rol din ce în ce mai mare în domeniul dezvoltării. Pe de-o parte, creditele eh, concesionate cresc și pe de altă parte apar noi programe de cooperare unde sectorul privat e din ce în ce mai important, de exemplu blending și alte uh, mecanisme cu rol de pârghie pentru uh, parteneriatele public-privat sau a uh, investițiilor private. Asta se leagă, sigur, de politica uh, comercială internațională. Deci dacă noi trebuie, vrem, într-adevăr, să contribuim la dezvoltare, la, când cooperăm cu sectorul privat, trebuie să ținem cont de principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare de, din articolul 208 al Tratatului de la Lisabona și de angajamentele internaționale în ce privește uh, eficienței dezvoltării și suntem conștienți de heterogenitatea sectorului privat, că vorbim de mari uh, transnaționale, dar uh, uh vorbim și de IMM-uri și de micro deci uh, lucrurile sunt foarte diferite și contribuțiile la dezvoltare sunt diferite. Uh, E important și de bun simț ca politica comercială a Uniunii Europene să respecte spațiul politic al țărilor în curs de dezvoltare, ca să se impulsioneze IMM-urile, ca să se creeze locuri de muncă demne, industrializare, să se uh, capaciteze țările în curs de dezvoltare ca să se dezvolte, asta luptând contra uh, fraudei fiscale și fluxurile ilicite de capital. Uh, Uh, acolo se întâmplă de, deseori că se finanțează terorismul, narcotraficul, traficul de ființe umane. Trebuie să luptăm împotriva prețurilor prea mari la produsele de bază, să luptăm pentru securitatea uh, alimentară, drepturile de proprietate intelectuală, pot limita accesul la medicamente și frânează dezvoltarea țărilor terțe. Toate astea sunt elemente cheie pentru a avea o dezvoltare durabilă. În plus, e necesar ca Uniunea Europeană să promoveze buna guvernanță printr-un cadru obligatoriu care să garanteze că întreprinderile europene sunt responsabile în acțiunile lor în țări terțe, respectând dreptul internațional în ce privește drepturile omului, egalitatea de gen, muncă demnă, dreptul sindicale, protecția mediului, acces la protecție socială, la medicamente, la securitate alimentară. Deci E foarte important ca noi să vorbim pe singură voce, să vorbim clar și coerent, să, să ni se dea ascultare și dacă facem așa împreună putem reuși. Herzlichen Dank und jetzt gebe ich den Schattenberichterstatter das Wort, Herr Stier. Mulțumesc. Acum domnul uh, uh are uh, cuvântul raportor de umbră, domnul Stier. This, this topic which is a very uh, important one both Mulțumim deci pentru această prezentare, acestei teme, o temă foarte importantă de lucru aici în comisia noastră. Și întrebarea care se pune este dacă în cursul acestui an, dată ce trecem de această etapă a obiectivelor mileniului, spre ce ne vom mai îndrepta? Un nou sistem de stabilire de obiective de dezvoltare. Deci, bineînțeles, trebuie să avem în continuare instrumente de luptă împotriva sărăciei, spre exemplu. Deci, în ce privește asistența oficială pentru dezvoltare, eu cred că acest instrument încă va rămâne un instrument important. Și, de asemenea, rolul sectorului privat a fost deja recunoscut în acest domeniu. Și acest, această idee a fost deja exprimată aici în uh, plenul Parlamentului European și a primit sprijin din partea tuturor grupurilor politice a existat o rezoluție în acest sens care a recunoscut importanța rolului jucat de către sectorul privat. Dar, bineînțeles, și comerțul poate, poate juca un rol pozitiv aici pentru a favoriza dezvoltarea sustenabilă. Acum, în ce privește sectorul privat, este cel care oferă peste 90% din locurile de muncă în țările dezvoltate. Deci este un aspect pe care trebuie să-l subliniem. Și sunt mai cu seamă de acord cu raportoarea când uh, spune că trebuie să uh, ținem cont de specificitățile diferitelor uh, elemente din sectorul privat, mai ales față în ce privește IMM-urile. Pentru că de ce, cel mai adesea aceste întreprinderi creează foarte multe locuri de muncă. În ce privește prima versiune propusă de raportoare, uh, da, pentru punctul de vedere al PPE-ului mai sunt uh, niște rezerve, să spunem, uh, mai ales în ce privește revizuirea anumitor tratate uh, de uh, comerț, că deci existente, cred că trebuie să avem grijă aici. Pentru că cel puțin aici, la noi, în Comisia INTA, cred că noi ne-am dorit totuși o abordare mai pozitivă, o altfel de formulare când vorbim despre comerț, pentru că și comerțul contribuie la dezvoltare, de fapt. Bine, cred că au fost și alte probleme importante care au fost menționate și putem fi de acord, mai ales în ce privește uh, drepturile lucrătorilor. Uh, în ce privește instrumentele de blending, uh, în cazul uh, parteneriatelor public-privat, da, cu siguranță formularea putea fi îmbunătățită, dar și aici poate e bine să uh, avem grijă să nu ne ținem în așa fel încât să dăm impresia că am dorit să abandonăm acest gen de instrumente. De asemenea, sunt de acord cu raportoarea care spune că ar trebui să prioritizăm investițiile noastre, mai ales uh, la, nivelul, uh, la nivel local și cu întreprinderile mici. De asemenea, suntem de acord și, așa cum spunea și domnia sa, uh, pe necesitatea promovării bunei guvernanțe. Și aici, bineînțeles, da, UE poate juca un rol important în contactele sale cu țările terțe. Bineînțeles, întotdeauna este foarte important să fie susținut statul de drept și dezvoltarea instituțională, instituțională care oferă, de fapt, cadrul în care se poate dezvolta sectorul privat și, în cele din urmă, dezvoltarea. Deci, într-adevăr, este nevoie de uh, mai multă responsabilitate și o mai bună guvernanță. Cred că mă voi opri aici. și Vreau doar să trec în revistă uh, câteva aspecte în ce privește poziția PPE-ului, mai ales față de uh, acordurile comerciale și de liber schimb. Deci, oricum, credem că acest aviz va contribui la această dezbatere. Mulțumesc. Thanks a lot, Emma. Mulțumim. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera empezar por... Intervente para el micrófono. Ay, perdón. <laughs> Gracias. Sí, quería decir que quería empezar por... Mulțumesc. Vreau să încep prin a felicita a spre doamna Rodriguez. Cred că e un document foarte com complet și cred că putem să găsim puncte comune ca fiecare dintre noi să ne ducem aportul pe care îl credem mai oportun ca să ajungem la un consens cât mai larg. Eu sunt de acord cu fondul acestui document, deci o mai mare participare a sectorului privat în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare trebuie uh, însoțită de doi piloni fundamentale. În primul rând, uh, o reglementare mai bună cu obiective obligatorii în legătură cu rolul jucat de sectorul privat în proiectele de cooperare în țările în curs de dezvoltare și al doilea pilon, respectarea principiului coerenței politice la care s-a referit uh, colega. Cred că Uniunea Europeană e foarte important să recupereze rolul de lider politic și strategic în cooperarea pentru dezvoltare, așadar cred că într-un uh, context de uh, dificultăți bugetare și până nu se aplică politici uh, eficiente de creștere, e foarte important să combinăm resursele publice și private printr-o alianță strategică care să fie de folos într-adevăr pentru a ajuta dezvoltarea acestor țări mai puțin avansate și apoi să ajute în același timp și întreprinderile noastre să crească. Dar pentru asta e necesară mai, o mai bună reglementare. Deci avem nevoie de o definiție mai clară a rolului sectorului privat în participarea la proiecte de dezvoltare, a criteriilor care trebuie respectate și a formelor de participare privată. Și trebuie spus foarte clar că trebuie să se plece de la niște obiective și anume de a face proiectele și să se știe exact în ce formă să se execute proiectele, să fie durabile, să respecte drepturile omului, să fie total transparente și de deci să contribuie la îmbunătățirea calității uh, vieții uh, cetățenilor acestor țări. Uh, acum vreau să evidențiez niște aspecte care ar trebui să apară mai bine în text cred eu. Pe de o parte, cred că e foarte important să se facă referire la timpul de creștere pe care dorim să ajutăm să se obțină în țările în curs de dezvoltare, să fie o creștere inclusivă, element foarte important. În al doilea rând, să ne asigurăm că acordurile comerciale și de investiții să nu compromită accesul universal la serviciile de interes general Eh, din sectorul public, educație, sănătate, apă potabilă, energie. În al treilea rând, credem că ar fi important să existe un registru de întreprinderi din Uniunea Europeană, firme din Uniunea Europeană care eh, elaborează proiecte de cooperare pentru dezvoltare, ca să existe transparență totală în modul în care se fac aceste proiecte, să existe trasabilitatea lor, iar consumatorii să-și joace rolul de a uh, lua decizii informate în funcție nu doar de prestatorul de servicii, ci de modul în care se prestează aceste servicii. Și de asemenea cred că e important ca atunci când vorbim de drepturile omului să vorbim și de importanța drepturilor femeilor și egalitatea de gen. Să nu uităm că tocmai în țările astea mai puțin dezvoltate, femeile au mai mult de suferit de pe urma consecințelor inegalității, uh, injustiției și a violenței, ale violenței. Așadar trebuie să contribuim cu politici pentru dezvoltare la o mai mare egalitate de gen până când vom ajunge la egalitatea de plină. Și de asemenea, aici, bun, în acest punct nu sunt total de acord cu uh, colega mea, de la grup, de cu colegul meu de la grupul popular, și anume că să nu se facă referire la revizuirea acordurilor. Eu cred că trebuie făcut o revizuire în sensul că să se facă o evaluare a modului în care politicile pentru dezvoltare îmbunătățesc condițiile de viață ale persoanelor și cred că din această perspectivă noi ar trebui să facem o, o, o revizuire și o analiză a acestor efecte. Și apoi, în ultimul rând, cred că e foarte important să insistăm asupra responsabilității sociale a firmelor, ca, într-adevăr, participarea sectorului privat și colaborarea cu sectorul public să ajute la dezvoltarea economiei locale, să ajute la dezvoltarea micro-întreprinderilor, a IMM-urilor locale și, de asemenea, celor europene să nu uităm că vorbim de proiecte pentru dezvoltare. Trebuie să selecționăm firme care să poată fi eficiente din prima clipă ca să ajute într-adevăr la dezvoltarea celor care au mai mare nevoie de ea și a țesutului producător, pentru că țările pe care, cu care dorim să cooperăm să-și creeze propriile sinergii de creștere și de dezvoltare. Insist, e o bază foarte bună acest document putem ajunge la un consens și cred că e foarte necesar, oportun și util să continuăm cu această inițiativă făcând propunerea noastră comisiei și cred că rezultatul vizitei din Vietnam e un exemplu al necesității inițiativelor de acest tip. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Chairman. Very briefly. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt trebuie să spun că și grupul meu politic uh, sprijină foarte mult aceste abordări noi ale politicilor de dezvoltare în general. Întrebarea, de fapt, este cum putem uh, transforma elementele, elementele de politică tradițională în ce privește asistența financiară, în așa fel încât să obținem noi uh, instrumente uh, de practici comerciale în care să poată fi implicat mai bine și sectorul privat. Aș avea câteva uh, observații, câteva de acord cu raportoarea, alte câteva mai puțin. Mai întâi, eu cred că ceea ce trebuie subliniat, noi fiind uh, Comisia INTA, este într-adevăr importanța sectorului privat și a comerțului în cadrul politicilor externe pentru dezvoltare. Avem câteva exemple, poate pe care le-am putea utiliza de succes în țările în, în curs de dezvoltare, când vorbim despre uh, crearea de locuri de muncă și ridicarea veniturilor. Apoi, uh, un aspect mai specific în ce privește um, tarifele la import, cred că nu este nimic nou aici, am mai, dezgusta, am mai de, discutat despre toate aceste aspecte și înțelegem pe undeva că și țările în curs de dezvoltare ar trebui să aibă cumva dreptul de a utiliza o astfel de pârghie pentru a-și susține industriile proprii, dar trebuie totuși să fie clar că o astfel de situație nu poate fi decât specifică, uh, limitată în timp și trebuie poate să fie rezervată doar țărilor care au cu adevărat nevoie de un astfel de uh, instrument. Pentru că Altfel ar fi mai degrabă contraproductiv dacă s-ar generaliza astfel de situații. În continuare, avem și acel program numit ajutor pentru dezvoltare și cred că este foarte important. Cred că ar merita să includem o, o referire în textul nostru la acest program. cu atât mai mult cu cât uh, ca prioritate principală ne dorim totuși să încurajăm uh, schimburile comerciale între actorii privați. În ce privește acum uh, responsabilitatea socială a corporațiilor. Desigur, suntem de acord că întreprinderile din UE ar trebui să fie responsabile, dar există totuși aici niște îndoiele asupra celui mai bun mod de a introduce aici uh, reguli noi. De aceea eu cred că ar putea fi și alte mijloace de a face apel uh, la această responsabilitate socială a corporațiilor. Așa fel încât să nu mai adăugăm uh, încă o dată povere administrative pe umerii întreprinzătorilor. Deci și aceasta este un aspect pe care țineam să-l subliniez. Vă vom transmite uh, propunerile noastre înscrise în acest sens. Și altfel, uh, la modul general, sunt de acord cu uh, proiectul de aviz. Mulțumim, doamna de Sarneza, cum spune domnul președinte. Mulțumesc. Și eu cred că acest raport vine la momentul potrivit. Și da, trebuie să ne punem o întrebare asupra legăturii între sectorul privat și dezvoltare. Pentru că, da, și prezența sectorului public este importantă, dar cu scăderile bugetare din ultimii ani, nu sectorul public este cel care o să crească acum. Și oricum e adevărat că și aceste obiective ale mileniului trebuie regândite, trebuie, de fapt, analizate. De ce nu le-am atins? spun asta în treact. Până când uh, vor fi definite noile obiective, ar merita să avem și un bilanț a ceea ce s-a întâmplat până acum. Însă sunt aici aspecte pozitive. Eu cred că ne-am putea gândi la, ca să spun așa, o formă de coproducție, de colaborare între uh, actorii economici din uh, UE și cel de, cei din țările de dezvoltare, pentru că, de fapt, nu sunt sigură că uh, chiar uh, am obținut rezultate prin uh, instrumentele din trecut și prin toți banii pe care am cheltuit în acest sens în trecut. Eu cred că da, trebuie să sprijinim în mod clar dezvoltarea sectorului privat, trebuie să analizăm clar ce lipsește în anumite țări uh, la nivel de infrastructură, de sistem energetic, de finanțare și așa mai departe. Chestiunea sustenabilității în ce privește um, resursele naturale. De aceea cred că da, ar trebui să fie, de fapt, mai multe parteneriate direct între întreprinderile europene și cele din țările în curs de dezvoltare. Și mai spun aici ceva fără să vreau să par provocatoare, dar trebuie să ne gândim. De ani de zile tot finanțăm pe bani publici diverse proiecte în diferite țări în curs de dezvoltare. Dar să luăm exemplul Chinei. Unde sunt și acolo, da, proiecte de genul hai să construim un uh, spital. Dar uh, să zicem, China, când merge într-o astfel de țară și construiește acel spital, de fiecare dată ă, obține ceva în schimb. Să nu uităm asta. Și deci n-ar trebui ca noi, europenii, să ă, fim orbi și să nu fim interesați de astfel de parteneriate. Deci trebuie ca ambele părți să aibă ceva de câștigat, și UE și țările în curs de dezvoltare. Merci beaucoup. Mulțumim, you very much, and I would like to thank the rapporteur, um, and we can overall very much. Mulțumesc și eu țin să-i, spun, să mulțumesc, doamne raportor, și bineînțeles suntem de acord cu acest proiect de aviz, pentru că, da, desigur, uh, sectorul privat joacă un rol de dezvoltare, dar să totuși să nu supralicităm, pentru că nu va fi soluția la toate problemele, așa cum unii par să sugereze. În plus, cred că sectorul privat contribuie Uh, la dezvoltare în măsura în care uh, există și o monitorizare a ceea ce face, trebuie să respecte și regulile. Și să nu ne gândim decât la uh, problema taxelor, a impozitelor. Evaziunea fiscală este o problemă majoră și întotdeauna autoritățile trebuie să se preocupe de această temă. De asemenea, mă gândesc și la ceea ce am constatat adesea în țările în curs de dezvoltare, că firmele din UE au o imagine bună, de buni angajatori, inclusiv de politică ecologică. E bine, firmele care au deci, această reputație bună acasă nu au neapărat același comportament și mai departe. Uh, uneori apar și situații în care preocuparea față de drepturilor omului uh, nu este la fel de uh, prezentă. Deci, cred că trebuie să jucăm un rol și în această, în această privință în ce privește monitorizarea. Deci, spre exemplu, când vorbim despre acordurile de liber schimb, trebuie să existe și uh, aceste capitole privind drepturile omului care să fie legate cumva de aspectul investițiilor. Deci poate la un moment dat ar trebui să insistăm și pe uh, mai multă transparență, mai ales în ce privește uh, politica fiscală. În plus, cred că ar trebui să ne, uh, insistăm și pe legătura cu uh, OCDE-ul, pentru că și el este o organizație care poate contribui uh, cu expertiză și mai ales în ce privește mecanismele de Uh, monitorizare a respectului convențiilor internaționale privind dreptul muncii. Bineînțeles, și mecanismele ISDS sunt importante nu numai pentru noi europeni, dar și pentru celelalte țări în curs de dezvoltare. De aceea o să vom aduce câteva amendamente pe aceste teme la uh, propunerea finală. Mulțumesc! Thanks a lot and Herr Rübig. Ja, recht herzlichen Dank. Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc. Eu cred că este un uh, raport uh, important și pentru runda de la Doha. Eu cred că la nivelul OMC, în special și datorită evenimentelor din Africa, uh, reprezentanții pentru ajutor pentru dezvoltare au căpătat un rol mult mai bun sau mai proeminent și aici uh, s-ar putea acorda multă mai multă susținere, de aceea trebuie să spunem că la Geneva evoluțiile au fost semnificative și sperăm că până în decembrie runda multilaterală OMC va consfinți și un succes. De aceea, mai trebuie sublinat și că uh, reducerea tarifelor vamale are nevoie și de niște instituții fiscale funcționale. Pentru că, sigur, uh, autoritățile, uh, taxele vamale susțin comerțul doar în într-o anumită măsură, dar instituții financiare funcționale asigură o mai bună dezvoltare pe ansamblu pentru aceste țări. Mulțumesc și acum din partea Comisiei. Da, mulțumesc. că Vin din partea Comisiei, uh, șef de unitate în cadrul Direcției Generale pentru Dezvoltare și Comerț. Sunt uh, de acord cu opiniile exprimate astăzi în ceea ce privește creșterea rolului sectorului privat în dezvoltare, în special prin efectul creării de locuri de muncă. Anul trecut, de fapt, am adoptat o comunicare în care se exprimă foarte clar principii și criterii în ceea ce privește susținerea UE pentru dezvoltarea sectorului privat și modalitățile prin care ar trebui să acționăm împreună cu sectorul privat pentru realizarea obiectivelor. Asta și pentru a complementa principiile internaționale în ceea ce privește eficacitatea ajutorului. Subliniem faptul că articolul 208 este important și uh, că îndeplinim întru totul aceste exigențe vis-a-vis -vis de coerența dezvoltării sau politicilor pentru dezvoltare. În ceea ce privește actualele negocieri, în ceea ce privește obiectivele pentru dezvoltare și cele post-2020, sunt perfect de acord cu opiniile exprimate de doamna raportor Uh, și spun că ele, observațiile dânsei corespund uh, celor exprimate în comunicarea noastră. Și Sigur că trebuie subliniat faptul că sectorul privat constă din un număr foarte diferit și divers de actori și evident că și drepturile omului, respectiv respectarea acestora, se află în centrul programelor noastre. Actuala practică a a finanțării UE prin intermediul utilizării unor pârghii financiare corespunde practicilor internaționale, se regăsesc uh, și în aviz și de asemenea apar și în activitățile noastre așa numite de blending, unde se întrepătrund uh, sectorul privat și cel public. în ceea ce privește politicile comerciale. Acestea pot fi într-adevăr un real sprijin pentru dezvoltare și orice acord de succes trebuie să țină cont de obiectivele de politică a tuturor partenerilor și Comisia acceptă faptul că țările în curs de dezvoltare își pot proteja cele mai sensibile sectoare. Și sigur, aceste lucruri trebuie analizate de la caz la caz și în cadrul unui studiu de impact eventual. De asemenea, doresc să punctez că Capitolele vizând sustenabilitatea fac parte acum din uh, toate negocierile noastre comerciale. În ansamblu salutăm această dezbatere în Parlament, vom ține cont de acest rol în creștere a sectorului privat în implementarea programelor noastre pentru 2014, în conformitate cu aceste principii și criterii și cu punctele pe care le-am exprimat în comunicarea noastră și, evident, am luat notă de dezbaterea noastră de astăzi. Mulțumesc foarte mult. Revenind acum la raportarea noastră. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros por sus comentarios. Mulțumesc colegilor pentru comentarii. Așteptăm acum amendamentele și ca să putem începe să lucrăm uh, la compromisuri. Aș dori să răspund domnului de la Comisia Europeană că tocmai uh, Curtea de Conturi Europeană a uh, menționat transparența și importanța blendingului într-un studiu și de aceea am și inclus aceste aspecte în proiectul de aviz. Nimic mai mult, mulțumesc pentru contribuții și vom începe să muncim pentru un aviz care să aibă un cuvânt greu de spus uh, pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul de depunere a amendamentelor este 8 mai, ora 12. Și votăm pe 28 mai, dacă mai avem timp după votul pe TTIP. Bun. Trecem atunci la punctul 7. Este vorba de raportul anual privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Și aici dau cuvântul raportoarei noastre, Borelli, raportorului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Provocarea cu care ne confruntăm astăzi uh, este aceea că principiul de subsidiaritate are o nouă dimensiune, trebuie să fie unde element de echilibru între competențele comunitare și exigențele cetățenilor de a avea mai mult control și influență asupra deciziilor luate. În raportul pentru 2013 prezentat de comisie nu s-a abordat principiul subsidiarității în politica comercială, sunt să se înțeleagă că acest lucru este de competență exclusiv comunitară. Ei bine, noi am dorit să ridicăm discuția aceasta uh, chestiune, propunându-vă următoarele puncte provocările cu care ne confruntăm astăzi fac ca lucrurile să trebuie să fie abordate diferit. Toate paradigmele politice care dispune trebuie puse la bătaie, printre altele și principiul subsidiarității. În al doilea rând, principiul subsidiarității este un element transversal pentru toate politicile Uniunii Europene, inclusiv cea comercială. În fine, în ceea ce privește utilizarea neechilibrată a consultării publice și a evaluărilor de uh, impact din partea anumitor servicii ale Comisiei. Trebuie să atragem atenția. Este important acest lucru pentru că fără o evaluare de impact a deciziilor pe care le pot avea a efectelor pe care le pot avea deciziile europene, se riscă o îndepărtare a cetățenilor de Uniunea Europeană cetățenii și societatea civilă își doresc un mai mare spațiu de dialog și informare. Iată eu cred că asta este marea provocare a subsidiarității cu care ne confruntăm și cu această uh, conștientizare se impune să ilustrăm uh, câteva considerente în raportul privind subsidiaritatea pe 2013 și am, uh, m-am oprit asupra număr de 5 puncte. Primul se referă la rolul subsidiarității în raporturile comerciale internaționale ale Uniunii Europene, începând de la multiplele acorduri pe care Uniunea le încheie cu țări terțe în mare majoritate, subsidiaritatea se are în vedere atunci când există dispoziții din acorduri internaționale care au un impact la nivel național și care fac ca și statele membre să trebuiască să se pronunțe și cu tratatul de la Lisbona chiar dacă cu tratatul la Lisabona UE are competențe exclusive în ceea ce privește politica comercială, totuși mai există un spațiu de incertitudine acolo când un acord comercial prevede și dispoziții care nu vizează doar uh, investițiile străine directe, așa cum s-a arătat și în acordurile cu Singapore, de pildă. Există o zonă gri unde pot apărea conflicte de competență și unde, în opinia noastră, există necesitatea urgentă de a veni cu clarificări, în special în anumite sectoare, precum cel al energiei. Un alt aspect se referă la clauzele de uh, și principiul de proporționalitate, așa cum uh, demonstrează acordul Corea de Sud. Al doilea punct se referă la asistența macrofinanciară care este un instrument de politică externă, mai mult chiar decât de politică comercială. Dezbaterea ideologică deseori ne împiedică să uh, analizăm în detaliu criteriile acestei asistențe. Criteriul proporționalității ne solicită să evaluăm uh, cu seriozitate dacă instrumentele noastre pot fi într-adevăr eficace pentru atenderea pe care asistăm. Sigur, trebuie făcut o analiză ex ante, concomitent cu un control atent al Parlamentului cu privire la utilizarea acestor fonduri. Se poate cita exemplu principiului More for More, adoptat în asistența pentru țările mediterane în cursul așa numitei primăveri arabe, care ulterior s-au dovedit complet ineficace. Apoi trebuie să revizuim modalitățile care se efectuează evaluărilor ex-ante ale acordurilor comerciale. Deseori, din păcate, am fost orbiți de evaluări care erau prea optimiste sau prea enfatice. În acest context aș dori să uh, fac trimitere și la negocierile cu privire la TTIP care au început în 2013. E clar că un tratat precum TTIP are și o valență politică de netăgăduit și vizează consolidarea relațiilor transatlantice între UE și Statele Unite. Dar suntem într-adevăr convinși că acest acord uh, este într-adevăr util pentru cetățenii și întreprinderile noastre, că va avea efecte pozitive pentru noi toți și nu doar pentru marile întreprinderi interesate? Răspunsul este nu. Nu putem fi siguri pentru că negocierile au fost demarate pe baza unor evaluări care nu pot fi nici demonstrate, nici uh, cuantificate prin uh, intermediul metodei de analiză adoptate de comisie și, prin urmare, mai mult ca niciodată, în acest caz, principiul subsidiarității și a precauției ar trebui să stea la baza orice, oricare decizie a comisiei. Deseori, valorile efectelor de mediu, sociale și economice lipsesc la începutul negocierilor și se fac doar pe parcurs. De aceea, aceste analize ar trebui mutate în etapele preliminare ale negocierilor pentru a înțelege pe de plin uh, anvergura viitoarelor noastre acorduri. Un alt punct legat strâns uh, de cele precedente este cel al ISDS. Aici există un latent conflict conflict de competență între puterea decizională a Uniunii și suverenitatea jurisdicțională a statelor membre, care necesită în mod urgent, mai ales în lumina dezbaterii pe marginea TTIP, să fie aprofundat într-o analiză de fond. Un ultim punct și apoi închei se referă la o tematică care mi este foarte dragă și se referă din nou la nucleul subsidiarității. Sunt convins că fiecare dintre noi ne aflăm aici în Parlament în virtutea unui mandat direct primit din partea alegătorilor pentru a-i reprezenta cât mai bine. Mă întreb așadar, cum așa, atunci când se vorbește de tema subsidiarității, rare ori se vorbește și despre cetățenii de la nivel local. De aceea doresc să subliniez importanța implicării cetățenilor în procesele decizionale ale Uniunii Europene, inclusiv atunci când este vorba de politici comerciale. Asta, în opinia mea, este adevărata provocare a subsidiarității. Cetățenii noștri își doresc mai multe informații și vor să fie mai implicați în procesul decizional, mai ales atunci când există potențiale implicații pentru interesele lor directe. Astăzi există multe instrumente pentru implicarea cetățenilor în ceea ce facem și acest element nu trebuie subevaluat. Evident că instrumentul consultării publice nu este suficient, cel utilizat de comisie, pentru că acesta nu garantează o participare echilibrată. Dacă deciziile luate la Bruxelles ar fi uh, cât mai apropiate de cetățenii noștri ar fi mai eficace, mai concrete și mai durabile. În lumina acestor uh, aspecte, vă propun o următoarea idee. Începând de la o evaluare de impact, uh, să trecem prin consultări publice, într-adevăr semnificative, pentru întreaga realitate europeană, astfel uh, încât o consultare publică pentru a fi valabilă să trebuiască să uh, folosească sistemul dublei majorități așa cum se proiectează la Consiliu. În acest context, principiul subsidiarității aplicat pe politica comercială ar putea să ocupe acel spațiu amplu așa cum este constituit prin tratat și ar trebui să existe o evaluare de impact care să includă și dimensiunea locală în contact direct cu cetățenii această provocare poate fi un, părea una dificilă, dar nu trebuie să uităm că, ca și Parlament, trebuie să avem capacitatea de a anticipa problemele viitoare și că o gestiune a subsidiarității într-o manieră inteligentă și eficace ar putea fi un element de forță în favoarea UE și a comunităților noastre. Mulțumesc foarte mult și aștept cu interes comentariile dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc și acum am să dau raportorilor din umbră cuvântul. Eu gostaria de fazer breves considerações a este relatório do colega Borrelli. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegului Borrelli. În general, suntem de acord cu sugestiile colegului și de acord și cu punctul de vedere eh, din care a abordat eh, acest document. Problema subsidiarității e importantă în eh, politicile comerciale comune, pentru că e o competență exclusivă a Uniunii conform tratatelor. Deci, din acest punct de vedere, vorbim de o politică cu adevărat comunitară. Însă, bun, mai sunt și excepții. De exemplu, Asistența macrofinanciară pentru state terțe, prevăzută uh, articolul 202, sau acordurile uh, mixte cu țări terțe. Unul din principiile subsidiarității și proporționalității uh, capătă mai multă relevanță în aceste cazuri. Sunt de acord cu colegul că uh, trebuie să vedem îmbunătățiri, o mai bună evaluare ex ante, mai ales când uh, ne aflăm în fața unor situații de disproporționalitate și de ajutor financiar care trebuie acordat foarte rapid. Și apoi mai doresc să subliniez importanța de a menține actualul echilibru în uh, Uniunea Europeană, în sensul că în ce privește această politică comercială comună, desigur, trebuie să menținem un echilibru interinstituțional, adică un echilibru între statele membre și instituțiile europene. Și aici reamintesc că vorbim aici de o competență comunitară conferită de tratatul de la Roma. Deci spunem noi că trebuie să menținem acest echilibru. Dankeschön, Herr Leichtfried. Mulțumesc, domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, mulțumesc pentru munca depusă până acum. Informarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și pot fi și în parte de acord, în special cu ceea ce a spus uh, despre problema acestor evaluări de impact, care deseori um, se duc într-o direcție fără a fi neapărat obiective. Eu cred că chestiunea conflictului de interese între competențele UE și a statelor membre necesită îmbunătățiri, în special uh, în ceea ce privește anumite acorduri, în ceea ce privește punctul 5 și uh, caracterul durabil în uh, cadrul evaluărilor de impact. Aici avem părere pozitivă, vom veni însă cu câteva amendamente de îmbunătățire. Aș dori însă să Mă refer și la ceea ce spuneți voi despre dumneavoastră despre subsidiaritatea în ansamblu. Pentru mine subsidiaritatea înseamnă că lucrurile se rezolvă acolo unde se rezolvă mai bine. Și dacă mă uit la Uniunea Europeană și politica externă, am senzația că politica, la nivelul politicii comerciale, lucrurile funcționează mult mai bine Uh, din punct de vedere comercial, UE este o supraputere, din punct de vedere al politicii externe, UE e un pitic. Eu cred că teza că dacă se poate uh, face și de statele membre sau și regional, uh, nu trebuie împărtășit acum în toate domeniile. Sunt uh, unul din cei care consideră că ISDS reprezintă o instituție unde avocații pot să câștige o căruță de bani. Eu nu consider că soluția uh, ar trebui să fie în final ca fiecare stat membru să decide pentru el însuși. Eu cred că aici este nevoie de o uniune puternică care să rezolve lucrurile, poate altfel decât era planificat inițial, dar în mod unitar. Și poate auzim acest lucru și după amiaza de la domnul Malström. Dar aici, cred că soluția regională sau uh, statală în domeniul politic comerciale este cea greșită. Unde aveți dreptate, în schimb, este când spuneți că cetățenii trebuie implicați și informați. Dar asta nu înseamnă că trebuie făcut la nivel național atunci când sunt împotriva ISDS, atunci nu sunt doar în numele austriecilor care nu vor acest lucru, ci și în numele francezilor, nemților și așa mai departe. Și cred că în această privință părerile noastre sunt puțin divergențe, dar în rest cred că raportul dumneavoastră este unul reușit. Mulțumesc! Văd că unii raportori din umbră nu sunt prezenți. Îi dau acum cuvântul domnului Buchner. So, Marice... Manu. Maritian a fost anunțat aici, dar vă rog. I am the shadow of our group. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Pare rău că n-am semnat la faptul că doresc să vorbesc, dar sunt uh, raportare din umbră de la grupul meu. Mai adaug și eu ceva, poate niște clarificări care ar fi necesare în discuția noastră. Noțiunea subsidiarității cred că adesea e prea politizată și când e vorba de comerț, uh, sunt multe uh, moduri în care cetățenii și uh, parlamentele naționale pot influența miniștrii atunci când își stabilesc agendele sau când își iau deciziile la Consiliu, de exemplu. Și sigur că și noi de la Parlamentul European uh, suntem implicați, că suntem reprezentanți ai cetățenilor de toate felurile m-ar interesa ce înseamnă exact noțiunea de proporționalitate. Cred că e important să conștientizăm că noi lucrăm împreună în Europa pentru a făuri politicile de politicile comerciale și asta ne creează un beneficiu, este o pârghie pentru noi. Niciun stat membru nu cred că mai uh, consideră că poate negocia nume propriu cu o țară terță sau în mod individual, pentru că poziția lor la negocieri ar fi mult mai slabă. Și se mai face o referire aici la uh, un element cu care nu sunt familiarizată. Adică claude de salvgardare bilaterale, ce înseamnă exact noțiunea asta? Există în tratatul de Lisabona sau sugerați măsuri suplimentare de salvgardare? Eh, eu n-am înțeles exact ce vreți să spuneți cu asta. Apoi, în proiectul de text se fac referiri la autoritatea care trebuie să ia decizia în materii comerciale. E important să eh, știm că aceste decizii, aceste, mă scuzați, discuții privitoare la decidenți sunt politizate, dar până la urmă, dacă există o situație de incertitudine sau dispută, Curtea Europeană de Justiție este cea care are ultimul cuvânt. Dacă instituțiile europene nu se pun de acord, deci e important să facem distinție între uh, aspectul legal și cel politic. Uh, apoi s-au făcut comentarii în legătură cu uh, evaluarea de impact și se vorbește despre asta și în text. E important să știm dacă Comisia Europeană își face propriile cercetări sau se bazează pe cercetări independente, pe consorții din diferitele universități europene. E dificil să sugerăm că toți au o atitudine politică aici. Studiile sunt din surse diferite. E important să știm cui ne adresăm. La fel, cred că ar fi de ajutor să ne referim la experiențele din trecut cu acordurile comerciale, pentru că evaluarea impactului uh, comercial nu e ușoară și depinde de mai mulți factori care nu pot fi cuprins 100% în niciun studiu. E imposibil din punct de vedere științific. Noi învățăm din experiențele din trecut. Uniunea Europeană a avut uh, multe beneficii de pe urma acestor acorduri comerciale. E important să știm ce s-a petrecut. Apoi, principiul more for more, mai mult pentru mai mult, la care s-a referit raportorul. E important să știm că politica comercială e doar un element din întregul nostru spectru de politici uh, externe și de securitate, uh, responsabilitatea folosirii fondurilor, sau sistemelor financiare trebuie văzută și într-un context mai larg. O mai mare răspundere și responsabilitate ar fi mai de ajutor, dar nu totdeauna asta ține doar de comerț. Apoi, se face referire la dorința unei participări sporite și uh, legături sporite cu toți actorii implicați. Sunt de acord. Putem vedea clar că există așteptări Eh, de pe urma acestor negocieri comerciale și ele trânesc eh, mult interes și atunci e nevoie de mai multă transparență, de mai multe informații. Da, de asemenea, trebuie să vedem eh, cum să conștientizăm asta, că dacă așteptările sunt diferite de la o echipă a, Uni- a Comisiei Europene care nu s-a schimbat în ce privește bugetul, în ce privește personal, atunci trebuie să fim realiști în ce privește rezultatele Oare raportorul uh, dorește să spună că trebuie puse fonduri la dispoziție? Uh, sau ce anume vrea, care este poziția raportorului aici, aș dori să știu. Mulțumesc. Mulțumesc. Din partea GUE, avem raportorul din umbră? Nu, nu, dar pot eu face un scurt comentariu. Spune domnul Scholz. Ok, thanks a lot, Mr. Buchner. Mulțumesc, am domnul Buchner. Zuerst möchte ich dem Berichterstatter danken Mulțumesc, vreau mai întâi să mulțumesc raportului din umbră. in the Mitgliedsländern. Da, vreau să mulțumesc raportorului pentru că a vorbit de necesitatea de a include uh, aceste sugestii. Din partea grupului meu politic considerăm că este o idee inedită, curajoasă, pentru că aceste principii de subsidiaritate care ar trebui să se, se aplice și în politica comercială e un lucru foarte bun. Eu chiar mă bucur că uh, raportorul a luat în considerație aceste aspecte. Însă la paragrafele 2 și 3 sunt elemente cu care nu prea pot fi de acord și raportorul știe deja pentru că noi ne dorim mai întâi să existe o hotărâre a Curții Europene de Justiție în ce privește competența UE în politica de investiții, care este sau nu este garantată de tratatul de la Lisabona și asta să intervină înainte de a ne pune întrebarea cum anume să aplicăm principiul de subsidiaritate. Dar, ca să fiu un pic mai clar, în uh, textul tratatelor, când vorbim de subsidiaritate, este acolo un principiu superior și care trebuie aplicat de asemenea uh, odată, odată ce au fost clarificate chestiunile de competență, sferele de competență respective și apoi de la caz la caz se uh, poate hotărâ. Deocamdată avansăm așa, în teren necunoscut și trebuie mai întâi efectuate niște studii. Păi la alineatele 4 și 5 uh, uh, și la ultima frază din al doilea alineat, de asemenea se vorbește despre principiul de proporționalitate și aici suntem de acord. Uh, Vom propune și niște amendamente pentru a uh, exprima și mai clar aceste idei. Uh, aliniatul 6, suntem uh, complet de acord, chiar dacă nu sunt absolut sigur că principiile de subsidiaritate și proporționalitate sunt evocate strict o sensul. Mulțumesc din partea Comisiei acum. Willst du noch, Helmut? Ja, ja. ich wollte ja nur den, den... Da, mulțumesc. Da, voi da totuși cuvântul raportului de număr mai întâi, dar dacă nu este aici. Două observații aș dori să fac. Două observații cu riscul de a mai repeta din ceea ce unii colegi au spus deja. E adevărat, subsidiaritatea este consfințită prin tratate. De aceea trebuie să ne punem întrebarea apropo de politica comercială, când anume vom clarifica și competențele strict UE și când anume ne dorim ca efectele politicii comerciale să uh, fie direct legate de dezvoltarea politică, socială, economică în fiecare stat membru și, de asemenea, în ce măsură statele membre pot exersa un control asupra acestei politici. Și în aceste privințe sunt de acord cu mulți dintre antevorbitori. De altfel, cred că raportorul a ales un uh, unghi de observație foarte interesant. Încă câteva remarci, dacă îmi dați voie. Și aceste ajutoare la nivel macrofinanciar, deci aceste ajutoare în ultimele luni, ba chiar în ultimii ani. S-a discutat deja și se spusese că urmează să se facă o evaluare a efectelor care intervin în fiecare stat membru. Așa că unde ajungem? Ce, ce abordare putem uh, extrage de aici? Cum vom gestiona, de fapt, efectele obținute în diferitele state membre? Eu cred că um, raportorul ar putea să fie ceva mai explicit aici, să ne ofere mai multe detalii, să analizeze mai în profunzime, pentru că trebuie să înțelegem care sunt acele uh, modificări concrete pe care le sugerăm și, desigur, care ar fi uh, e, repercusiunile asupra tratatelor până la urmă. Deci, până la urmă, întrebarea se pune, este vreo nevoie să modificăm uh, pe undeva tratatele? Asta ne dorim? De aceea, cred că uh, acest aspect este foarte, foarte interesant și um, urmărim uh, evoluția acestor propuneri de aproape. Mulțumesc, bună ziua tuturor din partea comisiei. Uh, deci și noi mulțumim raportorului și raportorilor din umbră și deputaților pentru intervențiile lor. Acum aș dori uh, să mă refer la două aspecte principale. Mai întâi uh, subsidiaritatea în sine și apoi uh, chestiunea aceasta a studiilor de impact. În ce privește principiul subsidiarității, care este înscris în tratate, tratate care clarifică când și cum acest principiu de subsidiaritate se aplică, Acum, în întrebarea pe care o analizează Comisia Juridică pornește de la un raport pregătit de către Comisie care, de fapt, analizează modul în care s-a aplicat principiul de subsidiaritate. Deci nu este acolo un raport care să pună altă întrebare dacă da sau nu trebuie modificat uh, modul de aplicare. Acum, în ce privește anumite aspecte specifice în contextul politicilor uh, comerciale, așa cum uh, mai mulți deputați au remarcat-o, uh, politica comercială este o competență UE, ceea ce înseamnă că principiul de subsidiaritate ca atar în sine aici nu se aplică și sunt motive bune pentru asta. Să luăm un exemplu. Pentru de ce anume este o competență exclusivă? Pentru că, de fapt, altfel nu am putea obține uh, o politică comună dacă fiecare stat membru uh, ar gestiona diferit, să zicem, liberalizarea tarifelor. De aceea este nevoie de o politică comună și de aici, de fapt, uh, competența exclusivă UE. Și, prin urmare, de aceea, în uh, aceast, acest spațiu, subsidiaritatea nu se aplică ca de obicei. Dar, uh, da, bineînțeles, uh, așteptăm și uh, opinia Curții de, de Justiție pentru a clarifica anumite aspecte. Și încă câteva elemente foarte importante în ce privește interacțiunea între politicile comerciale și competențele naționale. Cred că este foarte important să înțelegem clar că politica comercială UE oferă un cadru general uh, care ne permite să ne inserăm în uh, contextul economic internațional. Și uh, asta nu pune în pericol niciun fel competențele fiecărui stat membru în ce privește mediul și așa mai departe. La, la fel și în cazul mecanismului ISDS, asta nu, nu pune în pericol competențele diferitelor curți existente. Bineînțeles, tot legea și convențiile internaționale se aplică și în cazul ISDS. Acum despre studiile mm, evaluării impactului. Uh, și comisia și uh, comisia juridică, uh, bineînțeles, integrează în munca lor aceste, aceste studii și inclusiv se analizează deci și legătura dintre subsidiaritate și modul în care trebuie făcute studiile de impact în cazul acesta. Acum câteva aspecte totuși suplimentare despre aceste studii de impact. În primul rând, un lucru care trebuie să fie clar, mă refer aici la alineatul 5, și anume, da, comisia ex ante uh, comandă studii de impact privind efectele de mediu sociale, dar și în ce privește chestiunile legate de drepturile omului. Înțeleg că este cumva, un, mai rămas un pic de dezbatere pe această temă, dar comisia își face datoria. Apoi, um, studiile de impact în ce privește sustenabilitatea sunt efectuate deja în timpul negocierilor și sunt elemente fo- foarte utile, bineînțeles. E clar dacă că este nevoie de aceste studii și sunt foarte utile și în concluzie spun doar că Comisia și-a luat angajamentul ferm să, să continue colaborarea și cu societatea civilă pe cât posibil. Vrem să implicăm societatea civilă cât mai mult în toate aceste procese de negociere. Vă mulțumesc. Thanks a lot, and our rapporteur to conclude. Mulțumesc și în încheiere are raportorului. Tot vă voglio ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Îmi dau seama că de aver inițiat un percurs. Îmi dau seama că am început uh, <laughs> un drum nou, într-un teritoriu necunoscut. Și sigur că voi ține cont de toate contribuțiile dumneavoastră. Aș vrea doar să spun că am răspuns parțial, că prima evaluare practic a plecat uh, din, de la două puncte. În primul rând, chestiunea consultării publice. De multe ori mi-am dat seama uh, Comisia uh, ia de bună o consultare publică la, la care au participat doar două, trei state membre și cu un număr foarte limitat de participanți. Din punctul meu de vedere, nu prea e o bază pe care să poți să construiești uh, o politică sau un raport. Deci eu cred că trebuie extinsă baza de plecare, reținând, uh, considerând că sunt valabile doar acele consultații publice care se bucură de o largă participare. Apoi, în legătură cu proporționalitatea, salvgardare și așa mai departe, sigur că sunt de acord. Competențele în materie de politică comercială trebuie să fie unele europene, comunitare și Uniunea Europeană sigur are uh, un cuvânt cu mai mare greutate în politicile comerciale decât uh, un singur stat membru, dar îmi dau seama și că în cele 28 de state membre situațiile diferă foarte mult între ele, că și țările sunt foarte diferite între ele, deci posibilitatea ca un stat membru să activeze clauze de salvgardare și de să modifice parțial deciziile luate la nivelul Uniunii Europene, Uh, ca să-și salvgardeze o anumită specificitate a propriei piețe, cred că e o eventualitate de dorit. Însă, sigur, vom avea ocazia să mai discutăm. Uh, acum mă limitez să vă mulțumesc încă o dată și să vă spun că vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 20 mai, ora 12. Hai nu, așadar. Și deci, acum trecem la punctul 9. Vă aduceți aminte că am făcut schimb între punctele 8 și 9. Este faimosul punct uh, vis-a-vis -vis de clonare. Uneori mă întreb dacă n-ar fi util să avem un uh, sistem de clonare și pentru deputați. Uh, nu s-a inventat încă. Dar expertul nostru în ceea ce privește clonarea este Judith Kierkegaard. Um, dispensable, so we should be very careful with that kind of uh, technology. Um, so just... Da, vă mulțumesc. Este doar pentru a doua oară când uh, discutăm despre această temă, deci uh, în primul rând mulțumesc tuturor pentru contribuții și pentru amendamentele depuse de la ultima noastră discuție în cadrul comisiei. Mai multe zeci de amendamente au fost depuse de către membri și, în principiu, până la urmă, de fapt, sunt foarte multe teme care sunt abordate. Deci doar aș vrea să fac o prezentare așa generală. În primul rând, uh, vorbim despre natura acestei interdicții. Pentru că unele state, mem unei membri au propus să fie o interdicție permanentă, nu temporară, și o abordare care este uh, sprijinită și de trei membri din uh, comisia responsabilă pe fond. În ce privește grupul socialiștilor, noi, eu cred că aspectul cel mai important este să menținem uh, o monitorizare strictă în ce, în ce privește. Să fie deci această clauză de revizuire clar înscrisă. Altfel, da, pare să fie o majoritate care să prefere mai degrabă un regulament decât o directivă. Și eu cred că nu sunt acum obiecții pentru a prelua în avizul final aceste amendamente. Al treilea domeniu este domeniul de aplicare. pentru că sunt unii care și-ar dori o definiție mai stricte și o listă mai scurtă, dar alții doresc uh, o listă mai largă și care să includă și materialele reproductive. Încep, uh, cred că și, de asemenea, și în Comisia pentru Agricultură uh, se așteaptă avizul nostru. Avem aici ceva de apărat Trebuie să ne gândim totuși și la bunăstarea animală, spre exemplu. Există și niște probleme de natură morală. Și mă, mă bucur că oricum avizul nostru nu va, nu va contracara uh, includerea acestor principii în decizia finală. De exemplu, amendamentul 48 din partea domnului Jadot ar putea fi baza unui bun compromis în textul final. În fine, în ce privește trasabilitatea, sunt întrebări ridicate de către mulți membri și mai ales din partea raportorului de umbră de la GUE și mm, EFDD, pentru că poate că va fi greu de inclus într-un regulament aceste, aceste clauze privind trasabilitatea, dar trebuie să găsim o formulare de mijloc pentru a uh, include totuși aceste probleme și în în discuțiile cu SDS-ul eh, și mai ales în ce privește măsurile sanitare, SPS și fitosanitare. Avem, eh, am avut și urmează să mai avem întâlnirea raportorilor din umbră și săptămâna viitoare. Deci aștept eh, să continuăm munca noastră împreună. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Yes. Domnul fidez în calitate de raportor din umbră, are cuvântul. Agradecer la ponente Domnul Fisas, raportor din umbră, mulțumesc uh, raportarei. Avem o colaborare foarte bună, totdeauna când lucrăm în comun. După cum a spus uh, cine s-a exprimat numele meu, pentru că uh, domnul Caspari a trebuit să mă locuiască pentru că eram plecat în Nigeria într-o misiune. Propunerea de aviz a, raport, a raportare mi se pare uh, adecvată uh, competențelor comisiei noastre și aici nu cred că uh, vom avea mari dificultăți ca să îi acceptăm propunerea și sper să putem colabora foarte bine, după cum am făcut și pentru alimentele noi. Eu personal am depus doar un amendament în care propun să se schimbe instrumentul juridic, deci din directivă în regulament. Este acest amendament pe linie cu raportorii, poziția raportorilor de fond de la Agri și Envi și, de asemenea, a solicitat că Uniunea Europeană să adopte o abordare unică și integrată pe care un regulament, mi se pare uh, o soluție bună ca să evităm diferențele de punere în aplicare care ar putea distorsiona comerțul intern și avea un impact uh, negativ în comerțul cu state membre. Colegul meu, Aldo Patriciello, din, acel, din grupul meu, a depus uh, amendamente care, cu care suntem de acord și în ce privește amendamentele depuse de alte grupuri, trebuie să le studiez în detaliu, însă vreau să vă spun următoarele. Sunt de acord să se ceară aceleași măsuri pe care le cerem și noi agricultorilor noștri și zootehniștilor noștri și acestea să se solicite și țările, țărilor terțe din care noi importăm carne. E logic. Cred că aici suntem cu toții de acord. De asemenea, cred că e logic să redactăm o legislație pe care apoi să o putem și respectăm, de să fie realistă. Și plecând de la aceste două premise, aș dori ca um, și comisia care este aici de față să ne dea opinia ei privitor la posibilitatea de a avea un sistem de trasabilitate pentru animalele clonate, pentru descendenții acestor animale și pentru materialul uh, reproductiv. Pentru că, repet, eu cred că nu are niciun sens să ne gândim la măsuri care apoi nu pot fi puse în aplicare. Așadar, aș dori să știu care e opinia Comisiei Europene. Și apoi, Sigur, la reuniunile raportorilor din umbră vom avea oportunitatea să analizăm mai în detaliu toate aceste puncte. Thanks a lot. And next one is... Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Ries. Uh, je l'avais Mulțumesc, uh, domnule președinte, așa cum uh, spuneam și la prima întrevedere cu raportorul nostru, cu peste o în urmă de altfel, opinia mea este întărită acum după ce am participat și la Comisia DEVE, la dezbaterea pe fund, la, fond, la reuniunea comună din ianuarie, când uh, am auzit atât de multe, multe lucruri, a fost uh, de-a dreptul un moment uh, emoționant și abordarea radicală adoptată de doamna Somer și doamna Moi, raportorii noștri, de altfel, țin să le mulțumesc pentru abordarea foarte echilibrată care este aici în acest aviz și așa cum am mai spus, dar oricum și prin amendamentele mele sprijin acest punct. Vorbim despre trei principii eh, la care grupul liberal ține. Mai întâi, eh, și de altfel, repet, am depus un amendament, este vorba despre o eh, natură temporară a interdicției care nu mai apare în raportul pe fond, nu știm cum va fi viitorul. Și oricum, la nivel de tehnică, nu funcționează în momentul de față, nu mai insist acum. Oricum, duce la uh, suferință pentru animale, în mod clar, și deci noi, uh, totuși, grupul nostru liberal nu vrea să închidă ușa viitorului, nu știm ce ne va aduce. Și uh, totodată ținem, bineînțeles, și la această derogare în ce privește clonarea care ar putea fi acordată pentru cercetare în cazul uh, încercărilor de a salva speciile rare sau pentru cercetare în domeniul medicamentelor. Este amendamentul 22 pe care l-am depus, sper că uh, îl veți sprijini. Și al treilea principiu important în comisia noastră, cred, deci această respectare a interdicției de a clona animale uh, vis-a-vis -vis de regulile OMC-ului, dar Țin aici să introduc o nuanță importantă față de uh, părerea doamne, avizul doamnei Corterling. că ne referim aici la toate generațiile de, de descendenți în animale clonate. Eu la amendamentele deci 4246 propun să extindem această interdicție uh, până la descendența directă, prima generație și să considerăm deci că orice carne importată provenită din uh, prima generație să fie considerată ca și clonată. Îmi pare rău de altfel că Comisia a ales în propunerea inițială să evite de fapt uh, dezbaterea în ce privește uh, prima generație descendență din animale clonate. Pentru că până la urmă despre asta vorbim cel mai mult în fine, încă un punct mai puțin controversat și antevorbitorul de la PPE s-a referit la asta și de altfel n-am nicio problemă să susțin uh, amendamentele sale. De ce nu să trecem de la directivă la un regulament? Și totodată, de ce nu să uh, extindem lista uh, de specii despre care vorbim? Apoi, da, voi avea poate câteva întrebări uh, cu observații pentru comisie în concluzie. Dacă pornim de la situația actuală. Vedem până la urmă Comisia și păstrează aproximativ aceeași poziție ca și uh, la etapa precedentă, în 2010. Și deci, eu spune că acest statu quo parcă nu ne ajută să obținem acea poziție de mijloc spre care, la care sperăm, nu? Dar poate nu e prea târziu și la recenta noastră reuniune, Comisia ne-a menționat un studiu privind etichetarea materialelor uh, alimentare provenite din uh, clonare. Deci, uh, acum noi am vrea să știm dacă acest studiu va fi finalizat și dat publicității înainte de votul în Parlament în luna iulie. Și încă o întrebare, dumneavoastră credeți uh, în partea Comisiei că acest sistem de etichetare chiar are șanse să funcționeze și, dacă da, cum va continua acțiunea sa Comisia? De ce întreb, de fapt, de ce Comisia consideră că trasabilitatea nu poate fi obținută? Mă refer la studiul uh, Comisiei din 2010, că Comisia în 2010 consideră că era necesară, apropiată, appropriate. Dar, uh, iată, dacă am spus asta deja în 2010, spuneam că era bine să se facă acum în 2015, spunem că încă nu se poate. Deci, în concluzie, noi toți aici, în, concluzie, în Comisia INTA, suntem conștienți că trebuie să evităm când luăm o decizie să declanșăm vreun război comercial între ghilimele cu partenerii din țările terțe. Dar uh, reamintesc, pentru că asta a fost mereu poziția grupului liberal, chiar dacă suntem nuanțați, poate mai mult decât alte grupuri, însă, deci să nu uităm că uh, nu trebuie să facem aceste acorduri uh, prin scăderea nivelului nostru de exigență. Mulțumesc. Și acum din partea ECR, domnul Zaradil. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele raportorului nostru. Noi am înaintat doar un singur amendament uh, care, prin care solicităm respingerea propunerii. Rezervele noastre țin de chestiuni comerciale. Noi uh, ne temem că această propunere ar amenința negocierile noastre comerciale bilaterale cu Statele Unite și cu țările Mercosur, unde produsele animale clonate sunt comercializate la liber. Apoi mai sunt și alți parteneri comerciali care au ridicat rezerve în ceea ce privește compatibilitatea OMC, Canada, Brazilia, Uruguay, Argentina, Noua Zeelandă, printre aceștia. Deci uh, s-ar putea să apară niște pagube și din această direcție. Și în al treilea rând, chestiunea uh, trasabilității și a testării. În ceea ce privește trasabilitatea, acest lucru s-ar putea să vedească foarte uh, costisitor pentru producător și procesator. În ceea ce privește testarea, nu suntem siguri dacă în momentul de față există vreun test care să poată distinge între animale clonate și neclonate și produsele derivate. De aceea credem că există deja legislație în vigoare, cea cu privire la alimentele noi, unde se specifică că nu se poate pune pe piață uh, nu se pot pune pe piață produse de la animale clonate fără o verificare prealabilă și de aceea credem că această propunere ar transmite un mesaj negativ către comunitatea științifică și ar descuraja eventual și investitori uh, de a veni aici în Uniune. De aceea propunem uh, reevaluarea acestei propuneri de raport. Mulțumesc! Doamna Müller, eu am să dau citirea acestui text uh, pentru doamna Lorența, care este raportul nostru din umbră. Noi considerăm că acest text merge în direcția cea bună. Vreau doar să subliniez elementele principale care, din punctul nostru de vedere, ar trebui adăugate pentru a re- itera interdicția uh, acestor produse, așa cum solicităm și prin amendamentele noastre. Noi credem că este nevoie de etichetare pentru că multe țări non-UE folosesc deja această tehnică. Pentru a aplica interdicția este necesară de uh, o trasabilitate obligatorie. Altfel, nu va fi posibil să se uh, traseze animalele clonate, descendenții lor și produsele derivate. Este o chestiune foarte sensibilă în momentul de față, în momentul în care suntem în negocieri pe TTIP cu Statele Unite care permit producția unor astfel de produse. Trebuie să avem grijă să se respecte principiile uh, precauției și standardele pe care le avem în Uniunea Europeană. Apreciem munca depusă de raportor, sperăm însă că avizul mai poate fi îmbunătățit. Mulțumesc! Thanks a lot. And... Mulțumesc foarte mult, doamnă Bighin. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aici aș dori să formulez o întrebare pentru colegii mei. Vă întreb dacă vă ați da copilor voștri lapte de un animal clomat sau dacă le-ați da sau ce carne de un astfel de animal, pentru că așa ceva s-ar putea întâmpla în Europa sigur, uh, s-ar putea întâmpla în Europa, nu putem susține că aceste produse sunt sigure, pentru că nu există studii, nu există certitudine în ceea ce privește consumul de produse de animale clonate. Poate că n-ar trebui să ne facem griji, pentru că peste 15-20 de ani uh, aceste studii vor exista, dar până atunci noi vom fi fost uh, cei pe care s-a experimentat. Acum, dacă un uh, crescător uh, constată că un animal produce mai mult decât altul uh, și-ar dori, desigur, ca toate celelalte animale să aibă aceeași productivitate. Dar în aceleași condiții, aceeași, toate animalele vor produce aceeași cantitate de și de carne, deci este vorba de predictibilitate. Și atunci mă întreb care e diferența între un animal și o mașină. Poate că acest lucru ar putea fi apreciat din punct de vedere strict uh, economic al productivității. Totuși, uh, cred că trebuie să ne punem câteva întrebări. Am servit uh, viața animalelor în interesul industriei alimentare deja peste orice imaginație. Există o suferință foarte mare în rândul animalelor. Un procent foarte mic din animalele clonate se nasc viabile. Uh, dar toate acestea pentru creșterea productivității cu limitarea varietății uh, genetice în final. Propunerea Comisiei în ceea ce privește interdicția produselor uh, de la animale clonate nu spune nimic cu privire la descendență. Ar putea uh, presupune că aceste practici de producție se vor folosi în Europa și să Putem permite oare acest lucru? Eu zic nu. Iar în ceea ce privește activitatea cei comisii, cred că trebuie să avem grijă nu doar în ceea ce privește comerțul cu produse derivate de la animale clonate, ci și cu materialul genetic și cu descendențe. Există chestiuni de ordin moral și de sănătate publică pentru a fi împotriva uh, comercializării acestor produse a căror efecte nu le cunoaștem încă pe termen lung. De aceea credem că realizarea unui sistem de trasabilitate și de control este un imperativ. În primul rând, Uh, în perspectiva unor acorduri precum TTIP. Sper că uh, se va face uh, totul în favoarea consumatorului. Există legislații naționale divergente, trebuie însă totuși să spun că propunerea de legislația Comisiei e foarte slabă, mai ales în perspectiva intrării în vigoare a TTIP. Comisia ne spune că TTIP nu va avea uh, impact asupra legislației europene, însă acest lucru este fals pentru că aceste legi se schimbă deja. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul Comisiei domnului Flu. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mi-am notat o serie întreagă de puncte uh, unde dumneavoastră ați uh, abordat direct comisia în ceea ce privește trasabilitatea și uh, sfera de cuprindere. Comisia, în propunerea sa, nu a ținut cont de toate speciile unde tehnologia încă nu este viabilă din punct de vedere comercial, deci ne-am limitat doar la acele specii relevante din punct de vedere practic. De ce nu și descendenții și vorbim acum doar de animalele clonate în sine? De ce nu le-am inclus așadar? I-am inclus pe descendenți. Asta ar presupune că nu ne mai putea justifica um, reglementările pe argumente care țin de bunăstarea animalelor, așa cum rezultă din um, opinia EFSA. Pentru că descendenții uh, clonelor sunt uh, concepuți cu metode convenționale, precum uh, inseminarea artificială, iar interdicția ar trebui să fie justificată prin alte argumente sau rezerve de ordin etic. De aceea avem rezerve în a extinde sfera de aplicare și, aplicare și la descendenții animalelor clonate. Aș dori să mai adaug uh, ceva și cu privire la aspectele de siguranță ridicate în discuție. EFSA a identificat uh, cu precizie faptul că clonarea nu reprezintă o chestiune care ține de siguranța alimentară. Voi reveni și la chestiunea ridicată în mai multe rânduri în discuție și anume trasabilitatea. Și aici am luat notă de faptul că există opinii diferite. În special doamna Riz a făcut trimitere la poziția Comisiei din 2010 și la poziția noastră de astăzi, din 2010 încoace, am efectuat o evaluare de impact care a constituit baza pentru propunerea pe care am prezentat-o. Și acest studiu de impact ceea ce privește etichetarea descendenților a rezultat ca fiind uh, inadecvat din punct de vedere al proporționalității vis-a-vis -vis de costuri. Uh, mai spunea doamna Riz că În urma eșuării acestui test de proporționalitate, Comisia a lansat un studiu pentru a verifica acest lucru. Iar acest uh, nou studiu va fi disponibil conform actualului calendar în octombrie 2015. Cred că am abordat uh, principalele chestiuni ridicate în discuție. Au mai fost și câteva considerente de ordin juridic în care însă nu aș dori să intru. Mulțumesc, doamna raportor, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cred că dispunem de o bază necesară unui larg compromis și vom reuși să găsim soluții în reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare. Apreciez faptul că uh, cu toții ați evidențiat care sunt principalele dumneavoastră uh, aspecte astfel încât să putem deja să încercăm soluții pentru întâlnirea de săptămâna viitoare, poate cu excepția unui grup, astfel încât să putem amenda, așa cum se convine, propunerea comisiei. Eu mulțumesc foarte mult și aștept cu interes discuția de săptămâna viitoare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doresc doar să vă reamintesc că ar trebui să ne limităm la competențele Comisiei pentru Comerț Internațional, astfel încât Uh, poate anumite compromise pe care le aveți în vedere nu uh, vor fi vizibile, să țineți cont de acest lucru. Votul pe 28 mai. Mulțumesc. Și acum trecem la punctul 9, adică punctul 8 inițial, în ceea ce privește indicațiile geografice pentru produsele neagricole. Știți că în baza regimului TRIPS este posibil, însă uh, reglementări la nivel UE există doar pentru produse agricole, deși uh, în anumite state membre există legislație și pentru produse neagricole. Și acum avem în discuție posibilitatea uh, creierii și unei legislații europene. Da, că era necesar. Cuvântul raportoare Alessia Mosca. Mulțumesc um, pentru că ați acceptat schimbarea sugerată de mine. Am avut de lucru în altă comisie. Uh, vreau să mulțumesc uh, raportelor din umbră pentru colaborarea la acest aviz. Uh, a fost o primă foarte constructivă și asta îmi permite să sper că încă din iunie vom putea să votăm acest aviz. După cum am mai putut să vă prezint la ultima reuniune, e vorba de un aviz pe care trebuie să-l dea comisia noastră către comisia jurii, care este competentă pe fond. Eu am încercat să țin cont uh, de opiniile colegilor în ultima dezbatere. În uh, decursul care a oricum, uh, văzusem disponibilitatea colegilor să susțină extinderea indicațiilor geografice și la produsele care nu țin de uh, alimente și agricultură. Mă limitez acum la a prezenta punctual uh, principalele elemente ale avizului, cele care interesează mai mult comisia noastră, desigur. Uh, noi am considerat că e important să subliniem că o acțiune legislativă ad hoc uh, aici ar fi oportună pentru că ar corespunde atât intereselor de uh, protecția consumatorilor, cât și uh, pentru a afirma și pentru o mai bună vizibilitate a anumitor produse și pentru a garanta o situație de echitate, egalitate. În al doilea rând, statele membre trebuie să ajungă la un acord politic care să permită uh, posibilitatea, din punct de vedere tehnic, de a extinde mecanismul de protecție a indicațiilor geografice și la alte produse, <clears throat> produsele neagricole, adică. Și am subliniat una din preocupările apărute în uh, ultima discuție, și anume necesitatea ca aceste mecanisme să fie cât mai eficiente posibil, însă să fie cât mai puțin costisitoare posibil. Vorbesc atât din punct de vedere eh, economic, dar și birocratic. Deci cât mai puțină birocrație. Beneficiarii noștri trebuie să rămână producătorii și consumatorii europeni. Am identificat apoi uh, și necesitatea de a sublinia că standardele actuale de protecție trebuie luate ca punct de referință pentru o viitoare extindere, pentru că nu ne putem permite să punem sub semnul întrebării actualele niveluri de protecție în numele unei acțiuni viitoare și nesigure. Sistemul de protecție a indicațiilor geografice agricole funcționează și e eficient, deci credem că poate fi luat ca model pentru o eventuală extindere a acestui mecanism și uh, la produsele neagricole. Un sistem de protecție coerent ar putea ajuta Uniunea Europeană la tratativele bilaterale cu alte state pentru a obține recunoașterea uh, acestor produse și uh, încă din faza negocierilor. Deci aici ar fi bună și o coerență internă în ce privește discuțiile multilaterale pe tema asta. E dificil să fim uh, noi niște interlocutori credibili față de terți dacă nu avem un acord între frontierele Uniunii Europene. De aceea ar fi important să facă eforturi comise să stimuleze statele membre să ratifice protocolul de la Lisabona privitor la indicațiile geografice. Credem că e bine ca să existe un angajament din partea Comisiei să insereze un capitol privitor la protecția drepturilor, drepturilor de proprietate intelectuală în negocierile în curs și în cele viitoare și să se aloce atenție și temei indicațiilor geografice atât în uh, cadrul alimentar agricol, cât și pentru produsele neagricole, sperăm. Un sistem nou de uh, protecție în Europeană, credem că ar fi de preferat unei armonizări a diferitelor sisteme naționale, pentru că ar permite să eliminăm uh, diferențele care încă mai există. Și, în fine, în lumina comunicării noi, strategia Comisiei pentru politicile comerciale, e bine să se prevadă clar un rol important pentru protecție și promovarea indicațiilor geografice. Cam asta ar fi în sinteză, uh, cam acesta ar fi conținutul avizului și sper să se bucure de consens. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Proust, jetzt als Schatten. Mulțumesc acum, uh, domnul Proust, raportor din umbră pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnul raportor, dragi colegi. Colega mea, Tokia Saifi, n-a putut să fie de față și mi-a cerut să vă comunic punctul ei de vedere. Dacă îmi permiteți, vă voi citi declarația pe care aș fi dorit dânsa să o, face, să o facă. Vreau să felicite pe doamna Mosca pentru acest proiect de aviz privitor la extinderea produselor, indicațiilor geografice la produsele neagricole. În general, suntem de acord cu pozițiile doamnei Mosca E important să subliniem că această extindere la produsele neagricole va permite să protejăm propriile noastre firme, dar și cetățenii noștri, eh, pentru că știm că se eh, produc cazuri de imitații, de concurență neloială și, în plus, la negocierile, comer negocierile comerciale și internaționale despre care am vorbit în dimineața asta, eh, în legătură cu vizita în Vietnam, Uniunea Europeană va avea o poziție mai bună. La alineatul 4 se spune că trebuie să avem un dispozitiv simplu, puțin costisitor și puțin constrângător pentru această extindere la produsele neagricole. Suntem de acord cu această cerință. Subliniem că e important să existe aceste caracteristici uh, pentru accesul IMM-urilor la uh, toate acestea și apoi la negocierile multilaterale OMC ar trebui să cerem mai multă protecție pentru produsele neagricole, mai ales la negocierile acordurilor. În general ne satisface acest proiect de acord și sperăm că vom ajunge la un bun compromis. Nume personal a spune că pentru mine e un pro- proiect de raport foarte important pentru că prin această extindere se apără practic și patrimoniul nostru, atât cultural cât și economic. Mulțumesc! Merci beaucoup et maintenant euh, Frau euh, Schanzova. I would like also to thank the report. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de aviz. Apreciez calitatea muncii depuse care evidențiază importanța pentru piața internă și relațiile noastre comerciale externe. Am asistat deja la succesul garantării uh, calității produselor noastre printr-un sistem intern de protecție a denumirii geografice. Este important așadar să avem același tip de legislație la nivel european pentru a fi în avantajul întreprinderilor, exportatorilor și între importatorilor. Permiteți-mi așadar să evidențiez câteva puncte cheie care să fie incluse. În primul rând, sistemul paralel de protecție un nivel unic de protecție UE nu ar trebui să însemne eliminarea protecției la nivel național. Este important să notăm că nu toți producătorii vor fi interesați în obținerea protecției la nivel UE, în special dacă afacerile lor se desfășoară într-un singur stat. Sistemul unitar UE ar trebui să poată coexista cu sistemul și nivelul național, astfel încât producătorii să aleagă tipul de protecție care corespunde nevoilor lor. În al doilea rând, este la fel de important să specificăm faptul că o abordare sectorială trebuie evitată. Abordarea sectorială a fost deja aplicată în ceea ce privește indicațiile geografice pentru agricultură. Evaluarea listelor a fost dificilă și ineficientă. Pentru o mai mare eficiență, această viitoare schemă ar trebui să fie, aibă o abordare transversală pentru a acoperi toate categoriile. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să subestimăm importanța comunicării informațiilor. Crearea unei protecții la nivel UE ar putea avea un efect pozitiv, dar pentru a beneficia de acest regulament, acest aceste informații trebuie să ajungă la consumator și la producător într-o manieră eficientă. Mulțumesc foarte mult și aștept cu interes colaborarea ulterioară pe acest dosar. Mulțumesc, doamna Maler, și de această dată voi da citire textului raportoarei noastre din umbră Leonora Florent. Mulțumesc pentru redactarea acestui raport. Noi considerăm că extinderea sistemului de indicații geografice este benefic dacă va duce și la mai multă informare a consumatorilor și producătorilor. Trebuie să asigurăm o mai mare valoare adăugată în anumite regiuni și o mai bună legătură cu consumatori în ceea ce privește producția de calitate. Prioritatea noastră ar trebui să fie crearea unui sistem UE de protecție, însă fără a reduce nivelul de protecție deja existent în anumite state membre și fără a destructura sistemele de trasabilitate și nivelul de uh, ocupare existentă în anumite state membre. De asemenea, trebuie să vedem care este impactul asupra comerțului internațional. În primul rând, impactul extensiv pe uh, acordul de liber schimb, în special TTIP, unde discutarea indicatorilor geografice este foarte controversată. Întotdeauna am spus că TTIP va slăbi sistemul nostru de indicații geografice. Uh, indicațiile geografice sunt privite de SUA ca un obstacol comercial. Însă noi trebuie să ne protejăm tradițiile locale împotriva unei uh, preluări din afară. That potentially can weaken the same protection. Mm, constatăm însă că apare poate o anumită contradicție în ceea ce privește protejarea intereselor noastre. De asemenea, ar trebui ca și state terțe, în special cele mai uh, sărace, să poată avea acces la un sistem de protecție a indicațiilor geografice în baza reformării articolului 33 al TRIPS. Acest lucru așadar trebuie să fie accesibil tuturor uh, producătorilor, mai ales celor mici de la nivel mondial. Președintele, dragi colegi, avem uh, șase solicitări de intervenții și doar 10 uh, minute ne-au mai rămas. Domnul Sahadil. Am să citesc și eu uh, raportul doamnei McClarkin, care este raportorul nostru din umbră și își cer scuze că nu poate participa astăzi. Doamna McClarkin mai trebuie să fie convinsă de necesitatea uh, protecției indicațiilor geografice pentru produse neagricole. Însă ar prefera ca Comisia să facă o evaluare de impact a tuturor beneficiilor pentru întreprinderile europene. Un studiu de impact ar fi important pentru a vedea ce alte propuneri ar fi viabile pentru produse neagricole. Produsele agricole și cele neagricole sunt diferite, iar prin extinderea sistemului, sistemului la produse neagricole nu ar fi uh, neapărat o simplificare. Deci, uh, un mare beneficiu a rezultat de pe urmă studii studiu de impact. Doamna McClarking înțelege protejarea produselor europene cu mare căutare, însă s-ar putea ca legislația comercială să nu fie încă suficientă, mai ales că ea încă este în dezvoltare. Actualele legislația trebuie să ofere flexibilitate și pentru industrie și beneficii și pentru consumatori, ceea ce nu înseamnă că externalizarea producției către alte părți ale lumii ar fi salutară Însă consumatorii trebuie să decidă ei înșiși dacă producția ar trebui să fie posibil la, la câteva mile în afara zonei geografice care ar fi acoperită de protecție. În fine, doamna McClarking nu este împotriva analizării mai aprofundate a acestei chestiuni, consideră însă că este nevoie de o evaluare de impact completă înainte de luarea unei decizii, mai ales în perspectiva următoarei comunicări a Comisiei pe Comerț. Domnul Büchner, mulțumesc. Noi, grupul verzilor, susținem această inițiativă a protecției indicațiilor geografice pentru produse agricole. Credem că se impune și extinderea acestui sistem pe produse neagricole, de pildă pentru menținerea locurilor de muncă și pentru protejarea și susținerea unor zone. Nu vrem însă ca acest nou instrument să vină doar uh, un instrument în mână firmelor, un instrument de promovare în, în mâna companiilor. Nu am vrea ca o companie să poată face publicitate cu pantaloni uh, scurți uh, tirolezi uh, în condițiile în care locul de producție e undeva la sute de kilometri. Cer scuze pentru exemplu, dar vin din Bavaria. Însă realitatea este că aproape niciun pantalon de piele tirolez nu se mai produce în Bavaria. Cred că um, acest uh, raport ar trebui integrat în uh, viitoarea comunicare a domnei Malmström cu privire la comerț. Tema necesită o discuție aprofundată și se impun și anumite condiții pe care le definim. În plus, vrem ca să se analizeze și avantajele și dezavantajele înainte să se ajungă la inițierea unui proces legislativ. Doamna Beg... Da. Grazie. Eu mi sono già espresso favorevolmente. Mulțumesc. Eu deja am vorbit uh, la ultima reuniune în favoarea acestui document și mulțumesc raportarei. Eh, utilità eh, da un punto di vista commerciale e anche di protezione rispetto alla... Este util eh, di de vedere comercial și pentru combaterea eh, produselor contrafăcute, acest document, cred și eu că trebuie să avem eh, rapid o acțiune legislativă Adesea e nedrept că există diferențe între apărarea produselor agricole și cele artizanale. Practic provin din același sesut economic. Sunt cazuri cum ar fi marmura în Italia, marmura de Carrara, care nu văd de ce să nu fie și ea protejată la fel ca produsele agricole. Posso essere d'accordo, vedo onestamente... Din punct de vedere al impactului, eh, nu știu exact care ar putea fi contraindicațiile la adresa unui regim de acest gen eh, care este benefic pentru eh, micii întreprinzători. Cred și eu că trebuie să avem un sistem cât mai simplu posibil și cât mai puțin costisitor pentru firmele noastre Însă, în principiu, vom, mai spun la sfârșit că vom susține acest aviz. Mulțumesc. Herzlichen Dank, Jude. Așa cum Jude. Very much and um, congratulations to Alessia. Mulțumesc, felicitări Alessia pentru aviz, îl susțin. Vreau doar să adaug uh, o altă perspectivă britanică decât cea reprezentată din ori. Da, sigur că produsele neagricole uh, vor avea de beneficiat dacă obțin acest statut de protecție a indicațiilor geografice. Iată, de exemplu, știm că avem uh, uh, croitorii din Savile Row, cu acele celebre costume englezești, dar acum operează și ei pe o piață globalizată și se confruntă cu uh, competiție neloială, uh, concurenți care utilizează eticheta Savile Row, deși nu au nicio legătură cu, cu, acest, cu acești croitori uh, din Londra. De fapt, sindicatele de la Savile Row uh, și memorile de acolo au, s-au adresat comisiei spunând că uh, indicațiile geografice pentru produsele neagricole le, îi va ajuta să-și protejeze uh, știința meșteșugului și trebuie să promovăm uh, uh, această extindere. Bun, n-am timp la dispoziție, însă ce, ce au spus ei uh, ca răspuns a consultării cărții verzi a fost că e vital să se susțină un nivel ridicat de mm, cunoștințe și să se protejeze standardele de calitate și autenticitate a produselor. Eu personal cred că atunci când o idee e promovată activ de sindicaliști și de mediul de afaceri, atunci e clar că trebuie uh, să le dăm crezare. Deci sper să facem și progrese rapide, că e o inițiativă importantă așa cum e ea propusă de raportarea noastră. Mulțumesc. Partnership counts, ha? Da. Contează și parteneriatul social, spune uh, președintele. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Rodriguez. Mulțumesc. Uh, sunt felicit și eu pe raportoare, doamna Mosca, și cred că uh, acest aviz uh, se referă la o temă foarte importantă pentru protecția produselor neagricole în politica comercială, are un caracter transversal și trebuie să recunoaștem importanța existenței unui regulament la nivel european, pentru că nu există, iată, o protecție unitară la nivel european. Sunt date membre care au la ora actuală legislație în materia protecției indicațiilor geografice privitoare la produse non sau neagricole. Nu putem să ne împăcăm cu această situație. Cred că e adevărat că e o mare similitudine între protecția produselor agricole și uh, protecția unor produse neagricole legate de mm, modul de producție de tip artizanal, uh, de locuri specifice, zone specifice, pentru că e vorba de relații economice și sociale foarte uh, asemănătoare. În Spania, dar în toate statele membre sunt multe zone, multe sate, regiuni care trăiesc de pe urma produselor artizanale legate de această formă de trai. Și cunoașterea și protecția acestor moduri de producție e foarte importantă și sunt de acord cu raportoarea. În materie comercială, protecția indicațiilor geografice pentru produsele neagricole au un interes și ofensiv și defensiv, cum a spus ea. E fundamental să ținem cont de ambele aspecte simultan și să fie un instrument care să fie util și în lupta împotriva uh, imitațiilor și uh, produselor contrafăcute și o concurență neloială care se face produselor noastre. Uh, dincolo de această indicație geografică a produselor, pentru produsele neagricole, ar fi și un element important de protecție în acordurile comerciale mm, actuale și viitoare și în acest sens cred că, într-adevăr, Comisia trebuie să ne facă o propunere legislativă și mai e necesar și să includem în strategia comercială și de investiție a Uniunii Europene protecția indicațiilor geografice. Cred că asta ne va permite să garantăm stabilitatea multor locuri de muncă și mai ales uh, crearea unor noi locuri de muncă de calitate și stabile și care să permită, de asemenea, evitarea depopulării multor zone ale Europei. Că altfel uh, acolo uh, vom uh, pune capăt oricărui fel de activitate. Mulțumesc acum are cuvântul reprezentanta Comisiei. Thank you very much, Chair. Well, the Commission was... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Deci Comisia, bineînțeles, este în favoarea unui sistem general la nivelul UE care să fie cât mai simplu și mai coerent, în așa fel încât UE să poată obține o protecție similară pentru, protecție, pentru produsele nealimentare ca și pentru cele alimentare, în, atât în cadrul negocierilor internaționale, cât și într-un cadru multilateral. Comisia nu a uh, luat încă hotărârea finală privind uh, urmările, dar continuăm munca pe acest dosar și luăm în considerare sugestiile făcute de către Comisia INTA, în așa fel încât, desigur, să evităm uh, birocrația inutilă sau scăderea standardelor deja existente în diferite state membre. Am primit foarte multe reacții la uh, documentul nostru de lucru, inclusiv din partea aviză, din partea uh, Comitetului CS, din partea Comitetului Regiunilor. Și în orice caz este foarte clar că și avizul comisiei dumneavoastră ne va ajuta foarte mult să continuăm munca noastră pe acest dosar. Mulțumesc! Und alles ja. Sì, grazie, io ho raccolto i Alessia, în încheiere, mulțumesc, uh, domnule președinte. Am notat comentariile care răspuns la unele preocupări care au uh, uh, apărut din intervențiile reprezentanților unor grupuri politice. Trebuie să ne gândim la faptul că acest aviz la inițiativa respectivă se bazează pe tocmai pe intervențiile colegilor de data trecută. Și trebuie să fie acestea și liniile directoare ca să găsim instrumente practice prin care să avem un aviz cât mai eficient posibil. Deci o inițiativă de genul ăsta folosește pentru protecția și pentru valorificarea patrimoniului cultural și economic din Uniunea Europeană și uh, pentru a ajuta IMM-urile noastre cu tot ce comportă acest lucru, beneficii economice, valoare adăugată. Și deci, până la urmă, pentru a valorifica patrimoniul de cunoaștere, de experiență, de competență european. Și deci creează locuri de muncă de calitate. Și toate aceste elemente împreună sunt cel mai bun răspuns și mod prin care noi putem evita să facem greșeli, să, uh, uh, nu, să scăpăm cumva din vedere scopul nostru final. Deci cred că, până la urmă, aceste preocupări care au apărut uh, se vor risipi dacă noi ne vom gândi la aceste valori pe care le apărăm pe de-o parte și pe de altă parte dacă reușim uh, ca prin acest raport să identificăm toate posibilitățile de dezvoltare și, de asemenea, uh, este un instrument care ne va ajuta să avem o poziție mai puternică la negocierile cu state terse. Deci trebuie să cerem o reglementare cât mai coerentă, să nu există suprapuneri cu ceea ce deja există, pentru că altfel nu vom acționa în slujba cetățenilor și nu ne vom atinge scopurile, nu vom face decât să creăm o lege superfluă și nu ne dorim acest lucru. Genau, da müssen wir aufpassen. Äh, da, va trebui să fim atenți. Termenul de depunere a amendamentelor este 11 mai, ora 17 și probabil că vom vota în iunie. Închei acum partea publică a reuniunii noastre și peste două minute continuăm cu reuniunea coordonatorilor.